șapte, înainte de Crăciun, o să avem ședința aici. O să fie loc suficient pentru toată lumea, însă unii se vor afla mai departe de prezidă decât de obicei. Am putea primi niște apă aici, vă mulțumesc. Nevoie de un binoclu ca să-l văd pe Chiriacos acolo, hăt departe. Ultima dată când am fost aici am avut o întâlnire împreună cu comisia și conferința președințelor. Însă acum, sigur, contextul este altul. Bun venit călduros tuturor la ultima noastră întâlnire pe 2011. A fost un an plin de activități și plin de succese pentru comisia noastră. Mulțumim președinției poloneze pentru că ne-a sprijinit foarte mult în demersurile noastre privind piața unică. Am avut forumul de la Cracovia și, de asemenea, celelalte dosare în care s-au făcut progrese importante pe durata acestei președinții. De asemenea, trebuie să le mulțumim că au asigurat încheierea fazei 1, documentul prin piața unică, care este acum punctul principal de pe agenda pentru creștere adoptată de Consiliul European. Și sunt sigur că acest lucru s-a datorat și presiunilor făcute de miniștri și reprezentanții dumneavoastră. V-am ruga să-i mulțumiți domnului Pavlac, viceprim-ministru care a participat la ședințele noastre și de asemenea tuturor celorlalți colegi din guvernul polonez care ne-au sprijinit. Asta ar fi o scurtă introducere Trebuie, ca punct de procedură, să adoptăm ordinea de zi. Întâlnirea este transmisă pe internet. Urăm bun venit tuturor celor care ne urmăresc pe internet în loc să-și facă cumpărăturile de Crăciun. O să avem o președinție a concluziilor, o prezentare a concluziilor președinției poloneze după care vicepreședintele acestei comisii va prelua prezidiu. Doamna Cohala este în prezent la audiere, Comisia Industrie, pe un raport pe roaming și am fost invitat să particip și eu la încheierea acelei ședințe ca reprezentant al comisiei. Va trebui să vă părăsesc. Doamna Varnier se va ocupa de sol și sal de cele două dosare pe care le discutăm astăzi. Și avem apoi avizul doamnei Ivanova și apoi în încheiere eu și doamna Cocola o să venim repede, repede de la audierea de la Comisia Industrie. Deci vă rog să nu plecați și să ne așteptați. Domnul Cojernic dorea să fac un scurt comentariu pe marginea bugetului și de asemenea această după amiază sunteți invitați să la un pahar în fața sălii să sărbăm nu doar încheierea anului, ci și faptul că aceasta este ultima întâlnire la care Giordano participă în calitate de șef de unitate pentru piața internă și protecția consumatorilor el a fost director, șef de unitate de la fondarea acestei unități și va prelua o nouă slujbă la unitatea de studii de impact a Parlamentului. Așa că vă invităm la un pahar la șase jumătate în fața sălii. mai multe observații introductive decât de obicei, dar a trebuit să le fac. Acum însă pot să urez un bun venit călturos eh, doamnei Henklerska și doamnei Tomkiel, reprezentantele președinției poloneze. Doamna ah, Tomkiel, ați mai fost aici împreună cu domnul viceprim-ministru. Doamna Hinklevska, știu că ați urmărit activitățile noastre, așa că ne bucurăm să avem ocazia de a asculta prezentarea noastră a concluziilor președinției poloneze, după care vom da cuvântul membrilor comisiei noastre. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, este o onoare și o plăcere pentru mine să pot prezenta în numele președinției poloneze concluzii noastre privind cele mai importante realizări ale președinției poloneze. Sigur, asta în ceea ce privește piața unică. Sper că eforturile făcute în ultimele șase luni în încercarea de a întări coeziunea pieței unice vor aduce într-adevăr beneficii tangibile pentru firmele europene și pentru cetățenii Europei. Sprijin foarte mult această idee a unei piețe unice și de aceea președinția poloneză a adoptat un program deosebit de ambițios. Am concentrat pe domenii prioritare cum ar fi integrarea europeană ca forță motrice în spatele creșterii economice. Piața unică a fost, prin urmare, în centrul atenției noastre. Am avut de luptat împotriva unor condiții adverse. În iulie acestui an, viceprim-ministrul nostru, domnul Pavlac, a prezentat planul de acțiune al președinției poloneze, însă pe atunci, în iulie, nimeni nu se aștepta ca zona euro să treacă printr-o astfel de situație agitată. Piețele financiare au observat cu mare atenție ce s-a întâmplat pe durata întâlnirilor Consiliului și, prin urmare, președinia poloneză a trebuit să se concentreze pe întărirea integrării europene încheiind pe cât posibil sau definitivând munca la piața unică. Credem cu tărie că o piață unică puternică va juca un rol deosebit de important în contextul unor crize economice viitoare. Este esențial să combatem efectele negative ale crizei și este de asemenea important să sprijinim dezvoltarea și creșterea economică. Aceste lucruri sunt confirmate de studiul anual recent publicat de Comisia Europeană. Acest studiu recomandă trebuie să ne concentrăm pe acele domenii care favorizează creșterea economică, să eliminăm obstacolele în care a creșterii economice și să utilizăm resursele neutilizate până acum, dar care ar fi patentul unic european, brevetul unic european, directiva servicii și piața unică digitală. Deosebit de importantă este găsirea unui compromis pe marginea celor inițiative care ar putea stimula dezvoltarea economică pe termen scurt. De aceea, președinția poloneză s-a concentrat pe pune în aplicare rapidă a tuturor inițiativelor incluse în legea pieței unice. De aceea mă bucur să vă pot spune astăzi că președinția poloneză a încheiat negocierile cu Parlamentul European pe o temă esențială din această lege a pieței unice, și anume brevetul unic european. Astăzi, la juri, s-a votat pe marginea acestui brevet unic european este un pas ce ne aduce aproape de încheierea activității noastre în primă relectură. Știu că asta nu ține neapărat de domeniul nostru de activitate, totuși dați-mi voie să vă spun că acordul obținut de președinția poloneză ar putea reduce costul de protejare a brevetelor cu până la 80%, o sumă foarte mare. Asta ar însemna că firmele europene vor beneficia de un sistem comun de protecție a brevetelor în cadrul Uniunii Europene. Hotărârea Parlamentului European a permis ajungerea la această soluție. Și, de asemenea, a facilitat includerea unor avantaje suplimentare pentru IMM-uri. Am muncit, de asemenea, din greu la un acord internațional referitor la soluționarea disputelor privind brevetul unic și privind Tribunalul European al Brevetelor. Munca la acest acord internațional a durat șase luni de zile și în cele din urmă am putut să ajungem la un compromis cu privire la toate chestiunile esențiale. Singura problemă încă în suspensie este cea a sediului Tribunalului European pentru Brevete. Asta înseamnă că după aproape 30 de ani de negocieri în domeniu, în cele din urmă și în final, o să avem un brevet unic european. Am avut și o, am existat o altă prioritate a legii pieței unice și anume standardizarea europeană. Președinția poloneză a început procesul de negocieri și am uh, reușit să facem suficiente progrese pentru a ajunge la un compromis final într-o primă lectură sub președinția daneză. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce a pregătit domnul Aracomi. Știu că raportul va fi făcut public în ianuarie anului viitor. Progrese semnificative s-au făcut și la proiectul de regulament privind schimbul de informații cu referitoare la piața internă. Suntem convinși că această cooperare între președinția daneză și raportor domnul Adam Bielan va duce la un acord ce urmează a fi încheiat în prima jumătate a anului viitor. De asemenea, am continuat munca. La celelalte legi, caracter tehnic, și aș dori să-i mulțumesc domnului Salvatore Tatarella pentru că datorită domniei sale, președinția poloneză a putut să adopte un proiect de directivă privind emisiile de eșapament de la tra- provenind de la tractoare. Progrese semnificative s-au înregistrat și pe proiectul de regulament privind omologarea echipamentului agricol și silvic. Aici Consiliul a cooperat îndeaproape cu domnul Panțeri, raportorul desemnat și am colaborat și la regulamentul pentru vehicule cu 24 și roți unde am cooperat îndeaproape cu domnul Wim van der Kamp. Președinția poloneză a demarat lucrul la un proiect de directivă privind embarcațiunile de agrement și scuterele acvatice. Și aici contăm încă pe cooperarea cu raportorul domnul Harbour. Sperăm că dânsul va reușit să coopereze și cu președinția daneză. Am demarat și negocierile privind uh, regulamentul referitor la roaming. Progresele sunt așteptate cu nerăbdare în acest domeniu și sper că președintele poloneză a făcut suficient de multe pentru a permite președinției daneze să ajungă la un acord în primă lectură înainte ca regulamentul anterior să expire, ceea ce se va întâmpla în iunie anul viitor. De aceea, apreciem toate eforturile depuse de doamna Corhola, raportoare pe fond. Președinția poloneză S-a ocupat intens și de un regulament referitor la impunerea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de oficialitățile vamale. Am organizat o audiere publică, a fost o audiere la IMCO în noiembrie și această audiere a fost organizată datorită eforturilor domnului Kreutzmann, fost foarte utilă pentru că ne-a arătat pe ce trebuie să ne concentrăm, a fi problema încărcăturilor de mici dimensiuni și problema importurilor paralele. Președinția poloneză a participat și la o masă rotundă organizată la Strasburg și prezidată tot de domnul Kreutzmann și de doamna Mariel Gallo. Au existat și alte inițiative care au coincis cu publicarea materialului de către, de către Comisia Europeană, de exemplu, chestiunea celor nouă directive care trebuie să fie aliniate la dispozițiile noului regulament referitor la comercializarea produselor pe teritoriul Uniunii Europene. Președinția poloneză a demarat activitatea la întregul pachet, discutat problemele principale, dar nu directivele ca atare. De asemenea, știm că Parlamentul European discută pachetul în ansamblu și sunt sigură că această abordare armonizată va simplifica activitatea succesorilor noștri. De asemenea, am început uh, activitatea de modificare a directivei privind semnătura electronică și cadrul juridic comun privind semnătura electronică. Dorim să armonizăm aceste regulamente și de aceea am organizat o conferință la Varșovia pe 9 noiembrie. Acolo s-a discutat tocmai această chestiune. Așteptăm să vedem care vor fi propunerile Comisiei Europene în materie de modificare a directivei privind calificările profesionale. fost deosebit de interesați în a vedea rezoluția Parlamentului European pe această temă, rezoluție pe care ați adoptat-o în noiembrie. În opinia președinției poloneze, analiză experienței acumulate în materie de recunoașterea calificărilor profesionale în Europeană reprezintă un demers necesar și important, care este menit în ultima instanță a îmbunătăți funcționarea pieței interne, a spori mobilitatea profesioniștilor și, de asemenea, președinția poloneză, sigur, nu a putut să facă totul. Au existat o serie de întârzieri în materie de publicare, anumitor comunicări ale Comisiei și Consiliului și de aceea nu am putut începe dezbaterea referitoare la comerțul electronic. Totuși, sperăm că președinția daneză va putea să înceapă această dezbatere. De asemenea, consider că trebuie să subliniem faptul că toți cei care se ocupă de piața internă sunt interesați în această dezbatere, în potențialul remarcabil prezentat de comerțul electronic. Din același motiv, din cauza acelorași întârzieri, nu am putut începe lucrul la alte domenii prioritare care țin de piața unică, mă refer aici la achizițiile publice. Ca să rezum, domnilor și domnilor, aș spune câteva cuvinte în legătură cu un eveniment discutat pe larg în comisia de resort. Cred că atât președinția poloneză cât și Parlamentul European și mai ales IMCO se pot mândri cu adevărat cu faptul că sub președinția poloneză am organizat primul forum referitor la piața unică. Acesta a fost organizat de Parlamentul European, de Comisia Europeană și de președinția poloneză, efort comun acestor entități. A avut loc între 2 și 4 octombrie și în acele zile am avut privilegiul de a găzdui acest eveniment în Cracovia. Au participat mai bine de 1200 de delegați, toți extrem de dornici de a discuta progrese înregistrate în materie de piață unică, reprezentanții organizațiilor patronale, ai reprezentanții ai sindicatelor, ai camerelor de comerț, oameni de știință, întreprinzători, în esență reprezentanți ai unei game largi de părți interesate. Mă întorc acum spre domnul Harbour și mulțumesc foarte mult pentru ajutorul oferit doamnei Roja, și pentru ajutorul oferit, mulțumesc doamnei Roja Tun și celorlalți de la IMCO care ne-au sprijinit constant pe durata pregătirilor în vederea acestui eveniment. Suntem extrem de mulțumiți de rezoluția adoptată de Parlament în 1 decembrie referitoare la rezultatele forumului referitor la piața unică. A fost un eveniment unic, un eveniment deosebit și declarația adoptată la încheierea acestui forum a fost sprijinită de fiecare stat membru. Președinția poloneză a inclus-o în concluziile Consiliului referitor la competitivitate. Acest Consiliu s-a întrunit pe 5 decembrie și au adoptat la rândul lor delegația de la Cracovia, au comentat conținutul acesteia și au confirmat că trebuie să se organizeze o continuare în următorii ani. E important ca 20 aniversarea aniversare a creierii pieței unice va avea loc, va fi sărbătorită anul viitor. Concluziile includ un angajament din partea statelor membre de a înregistra progrese suplimentare în vederea eliminării obstacolelor din calea comerțului. Cetățenii care au participat la acel forum și firmele reprezentate au putut să-și exprime punctul de vedere, o nouă dimensiune calitativă a apărut pe durata acestui dialog. Ne-am bucurat să-i putem asculta pe cei care în ultimă instanță sunt destinatarii regulamentelor pe care le formulăm noi aici. Domnilor și domnilor, sper că exemplele pe care tocmai vi le-am dat, că realizările președinției poloneze dovedesc într-adevăr faptul că piața unică a fost o, un domeniu prioritar pentru președinția poloneză. Am încercat să facem tot ce ne-a stat în putere pentru a ne asigura că piața europeană este mai accesibilă pentru companiile noastre și pentru cetățenii europeni. Sper că președințiile următoare, cea daneză și apoi cea cipriotă, vor beneficia de pe urma rezultatelor muncii noastre și vor duce lucrurile mai departe. Doresc să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru o colaborare excelentă cu președinția și cu toți experții noștri. Sunt deosebit de bucuroasă să văd că dumneavoastră sunteți aliații noștri în încercarea de a definitiva piața unică. Dacă considerați că n-am vorbit suficient despre vreun anumit punct, un aspect referitor la piața unică, Aștept întrebările noastre. You supported really my... mulțumim. Cred că președinția a fost un suporter puternic al pieții unice și sunt foarte bucuros să văd aceste concluzii. De asemenea, am apreciat aportul colegilor dumneavoastră. Doamna Tom Kale Eh, cred că veți vorbi despre probleme legate de concurență și de consumatori. Doamnelor și domnilor, sunt foarte bucuroasă că vă pot prezenta pașii făcuți de președinția poloneză în privința protecției consumatorilor. În, în contextul situației instabile din Europa, care are un efect asupra consumatorilor și asupra pieței, ar trebui să furnizăm instrumente, informații și protecție împotriva riscurilor. Dacă consumatorii ar fi informații în privința drepturilor pe care le au, consecințele ar fi minimizate și un obiectiv important al președinției poloneze a fost să uh, realizăm această protecție efectivă. Dorim să aprofundăm piața unică și implementarea deplină a acestui obiectiv ni se pare un uh, obiectiv cheie pentru creșterea Uniunii Europene. Am dorit, în primul rând, să uh, ne asigurăm că cetățenii și consumatorii se află în centrul pieței unice. Programul 2014-2020 uh, privitor la protecția consumatorilor precizează principalele obiective și rolul central pe care trebuie să-l aibă consumatorii ca participanți la piața unică. Am avut un prim schimb de păreri în noiembrie în cadrul Consiliului și s-a elaborat un document tehnic care furnizează cadrul pentru viitoarele măsuri. Grupurile de lucru au sprijinit uh, proiectul și au discutat soluții detaliate uh, care vor fi uh, preluate de președinția daneză. Un alt domeniu a fost uh, drepturile consumatorilor. În uh, octombrie uh, s-a discutat în Consiliu și concluziile au fost prezentate la începutul lunii următoare. Statele membre s-au angajat ca până în septembrie 2000 2013 să transpună aceste regulamente. Negocierile au fost dificile și au trebuit luate decizii controversate sub președinția domnului Hapnel s-a ajuns la un acord și aș dori să subliniez rolul Uh, raportorului, uh, domnul Schwab și a raportorilor din umbră. Compromisul uh, oferă un echilibru între protecția consumatorilor și necesitatea de a proteja afacerile. Sperăm că acest nou instrument va contribui în mod relevant la dezvoltarea pieței unice și va Uh, oferi uh, consumatorilor uh, posibilitatea de a face achiziții pe tot teritoriul UE. Va trebui să ne asigurăm că consumatorii vor trebui să beneficieze de toate drepturile care li se cuvin și uh, am avut prilejul să discutăm soluții alternative în cadrul unor ateliere de lucru uh, în cadrul simpozionului desfășurat la Cracovia și țin să mulțumesc pentru inițiativă și pentru organizarea acestui eveniment. Concluziile eh, reuniunii eh, sunt cuprinse în declarația de la Cracovia, unde se subliniază aspecte cum ar fi accesul la mijloace simple și eficiente de rezolvare a disputelor, și ă, toate inițiativele în privința acestor soluții trebuie să mențină diferențele existente între statele membre și să se asigure că se întrunesc criteriile de calitate. va trebui să difuzăm cunoștințele în acest uh, domeniu și să sprijinim sistemele de rezolvare alternativă a disputelor. Uh, toți participanții la piață trebuie să își poată juca rolul care le revine și uh, posibilitatea de a rezolva pe internet o parte din aceste dispute uh, reprezintă un element crucial. Uh, Comisia a propus un pachet de măsuri care cuprind directive și regulamente prezentate Consiliului Concurenței înainte de decembrie. La propunerea Comisiei am reușit să ne atingem obiectivul și iar Comisia a prezentat proiecte de noi texte normative la care s-au putut prezenta observații și comentarii. discuția întregului pachet de măsuri a fost deosebit de utilă. Toate statele membre au fost activ implicate în discutarea propunerilor Comisiei și uh, concluziile vor fi publicate în timpul președinției uh, daneze. Este încă devreme pentru a preciza ce formă finală vor lua aceste propuneri, dar țin să mulțumesc Comisiei pentru eforturi și să vă urez o uh, activitate rodnică pe viitor. pentru că uh, știm care este importanța acestor probleme atât pentru consumatori cât și pentru uh, întreprinzători și noi, în calitate de responsabili cu protecția consumatorilor, avem prilejul de a reaminti tuturor de ce concurența este atât de importantă și de, și este, și de ce este benefică pentru consumatori. în cadrul Zilei Europene pentru uh, Concurență și uh, Consumatori ne-am bucurat de participarea domnului Almunia și am dovedit că putem să oferim o alegere mai amplă și să stimulăm inițiativele privitoare la protecția consumatorului, cum Obiectivele pe termen lung sunt benefice pentru toți participanții la piață și în același timp trebuie să ridicăm gradul de conștientizare a drepturilor consumatorilor și aș dori să subliniez că politica de protecție a consumatorului contribuie la ridicarea nivelului de trai al cetățenilor mai ales în aceste momente, în vreme de criză, este un lucru deosebit de important și realizarea obiectivelor strategiei 2020 este mai importantă ca niciodată uh, și în acest context protejarea drepturilor consumatorului uh, include Uh, încrederea consumatorilor în piață. Ar trebui să fie obiectivul nostru pentru anii viitori. o serie de uh, directive, cum ar fi uh, cea privitoare la drepturile turiștilor și, uh, și uh, alte Uh, inițiative vor rămâne în seama viitoarei președinții. Aș dori să mulțumesc încă o dată Parlamentul European, în special acestei comisii pentru cooperarea uh, lor și sper că vom continua să colaborăm pe viitor. Vă doresc tuturor un Crăciun fericit uh, pentru Parlamentul European, pentru Uniunea Europeană și pentru noi toți un an nou fericit! Well, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult uh, mm, și pentru uh, concluzii, uh, și pentru urări, și pentru superbul pom de Crăciun instalat aici. Ne bucurăm că ați început să lucrați la noi propuneri și că ați avut și un studiu de impact. Aș dori să spun că de data asta Consiliul a luat-o înaintea Parlamentului și mă bucur că dați un exemplu bun președinției următoare. Avem acum uh, doi uh, raportori uh, care își vor prezenta concluziile și aș dori să subliniez importanța contribuției lor. Cred că toată lumea de aici s-a dovedit foarte activă în participarea la această uh, lucrare și uh, este un obiectiv care va trebui urmărit în continuare. Acum, uh, dacă sunt întrebări și comentarii, din partea membrilor uh, comisiei, domnul Kreutzmann sau uh, oricine altcineva din membrii comisiei, dacă doresc să contribuie. Eh, eh, da, mulțumesc. Eh, aș avea câteva comentarii la cele spuse de doamna Tomchil. Aș dori în primul rând să mulțumesc pentru munca foarte intensă în ultimele șase luni în numele PPE-ului. Aș spune că în Polonia, în ciuda faptului că între timp au, fost, au avut loc și alegeri, Polonia a reușit să confere stabilitate pieței unice și Uniunii Europene. Deci trebuie să cuvin mulțumiri. Uh, Uh, o serie de parametri uh, uh, conturați în această mm, președinție. S-a vorbit despre un forum pentru piața unică și secretarul de stat polonez a intervenit pentru a se elabora legi unice și mai clare și să sperăm că se va continua să se lucreze în acest sens efectiv dacă Consiliul și Parlament proiectul ar putea să continue pe această direcție, toată lumea ar fi avantajată. După cum s-a spus, uh, colaborarea uh, privitoare la drepturile consumatorilor și la concurență este foarte importantă, poate fi foarte constructiv să continuăm să apropiem aceste două sectoare. Am fost impresionat pentru că am văzut că efectiv motive. Există o serie de politici care se adresează direct sau mai puțin direct consumatorilor și dacă ar exista o prezentare, ori un tratament orizontal, cum s-a făcut în Polonia, ar fi foarte util pentru Parlament și pentru Consiliu. În ceea ce privește directiva servicii, cum a spus și uh, colega mea, uh, sunt aspecte care cu siguranță vor uh, uh, fi linii directoare care reprezintă președinția dumneavoastră, dar sperăm că și la nivelul pieței muncii se va putea continua în acest sens și uh, că ceea ce s-a făcut în aceste șase luni va fi continuat într-o colaborare la fel de constructivă. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnul Gephardt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și reprezentanților uh, președinției poloneze. Sunt totdeauna fericită când văd că e vorba de femei, uh, pentru că în politică, cam prea des, uh, există o predominare masculină, deci e un lucru pozitiv când uh, femeile reprezintă politica cu atâta competență cum ați făcut voi, deci nu puteam să nu citez și acest aspect. Firește, erau și niște bărbați reprezentanți eh, ai eh, președinției poloneze și Donald Tusk eh, nu printre ultimii, dar am putut remarca că această președinție s-a bazat mult pe aspecte europene. Într-o situație ca cea de față e foarte important ca guvernele să susțină Uniunea Europeană și noi am avut senzația că în decursul acestei președinții s-a întâmplat efectiv așa, mi se pare un aspect pozitiv pentru viitor și sunt sigură că și uh, alți, alte guverne, alte președinții uh, se vor orienta în acest sens, pentru că în trecut n-a fost totdeauna așa. S-a vorbit de forumul pentru piața unică și a fost primul forum de acest fel. Uh, și a reușit uh, un lucru care de obicei nu ne reușește. Am pus în centrul atenției consumatorul cu aceste 20 de cereri ale cetățenilor am reușit să arătăm uh, cum se pun într-adevăr problemele. S-a demonstrat că cetățenii de doresc mai multă Europa și o Europa mai puternică. Va trebui să lucrăm deci în acest scop și sunt sigură că președinția daneză se va însărcina cu acest lucru, va prelua aceste provocări va fi cu siguranță unul din aspectele care trebuie continuate. Un al doilea lucru deosebit de important, protecția consumatorilor. Ați vorbit uh, din aur despre asta și, efectiv, protecția consumatorilor este fundamentală pentru ca cetățenii să aibă încredere în politica Uniunii Europene, să aibă încredere să cumpere uh, uh, în altă parte, să fie activi la nivel transfrontalier. E un lucru important atunci când am vorbit cu organizațiile consumatorilor în cadrul unei delegații, mi-am dat seama că uh, e nevoie să lucrăm mult mai mult uh, în colaborare cu organizațiile consumatorilor pentru a găsi răspunsurile adecvate și dacă vom continua să lucrăm în Polonia și în celelalte țări în acest sens, va fi un lucru extrem de pozitiv. Trebuie să spun că ne putem uh, baza pe aceste șase luni deosebit de productive. Mulțumesc foarte mult, domnul Kreutzmann, doamna Tön să-l ascultăm pe domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doream să mulțumesc uh, președinției poloneze a Consiliului pentru angajarea uh, profundă. Eu am fost la Varșovia și la Cracovia și am văzut că pentru voi Europa este într-adevăr importantă. Uh, trebuie să spun că și ceilalți ar trebui să urmeze acest exemplu. Eu am rămas impresionat foarte pozitiv eh, de vizita la Varșovia, fiindcă eh, v-ați eh, arătat angajamentul față de centrul Solvit, cum ați abordat întrebările foarte critice ale colegilor Hanslich și Thun. Deci nu putem decât să vă mulțumim din toată inima. Aș dori să mă opresc aici pentru că uh, este remarcabil uh, cum s-a implicat uh, Rom-Polonia în ultimele luni pentru Europa. Mulțumesc, doamna Tân. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Mă voi folosi de această ocazie pentru a mulțumi nu doar pentru cuvintele frumoase, am participat la două evenimente în timpul acestei președinții și nu voi fi prea obiectivă, dar sper să mă iertați pentru acest lucru. Am întreprins uh, vizite de lucru la Cracovia și Varșovia și am amintiri uh, plăcute din aceste locuri, nu doar uh, pentru întâlnirile cu colegii. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care, cu care am colaborat și sper că vom continua această experiență. Am întâlnit mai ales la Cracovia multe persoane pe care aș dori să le întâlnesc și toată lumea a fost de mare ajutor. Nu am uh, vorbit de modul în care s-au implicat angajații acestei comisii. La forumul de la Cracovia a fost și un efort organizatoric. Și aș dori cu această ocazie să le mulțumesc pentru că nu am avut acest prilej. Am văzut de asemenea că președinția poloneză s-a implicat foarte mult, așa cum a menționat doamna Gebhardt, am observat implicarea în uh, ceea ce privește solidaritatea și sper că mm, această direcție va continua și la următoarele președinții. Forumul a fost o experiență foarte interesantă și sper că aceste evenimente vor continua. Este un aspect foarte important pentru piața unică și anume implicarea cetățenilor, a consumatorilor, a întreprinzătorilor, a companiilor și sper că, domnule președinte, veți susține acest eveniment și pe viitor. Ar, ne-ar fi tuturor de folos și sper că e un proiect care va continua anual sau uh, odată la doi ani Cred că trebuie să consolidăm ceea ce am inițiat și să avem un forum mai bun în 2012, poate unul și mai bun în 2013 și asta îmi doresc pentru anul viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru comentarii. Cred că cel mai probabil uh, forumul se va organiza odată la 2 ani, dar vom mai discuta acest aspect. Doamna Verniu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, președinției poloneze. Eu sunt franțuzoaică și cred că am învățat multe de la președinția poloneză. Uh, Franța este, bineînțeles, unul din statele fondatoare, dar uneori cetățenii uh, francezi se comportă ca și cum ar fi copiii răsfățați ai Europei și adesea se uită ceea ce ne aduce pozitiv Europa. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut pentru piața unică. Ne-ați dat direcții clare pe care le-am urmat în armonie, în dialog. Ne-am ascultat unii pe alții și vă mulțumesc foarte mult că ați uh, făcut ca brevetul european să evolueze pentru că în Europa IMM-urile creează locuri de muncă și prin acest uh, brevet european uh, putem stimula creșterea economică și crearea de locuri de multă. Pentru că sunt uh, raportor pentru recunoașterea calităților profesionale, ați spus, ele sunt importante și pentru drepturile muncitorilor, Directiva a ieșit ieri. Președinția daneză a pus acest aspect pe lista de priorități și vom colabora împreună nordul, sudul, estul și vestul. Ne-ați deschis calea și vă mulțumesc foarte mult. Vom colabora și pe viitor cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mai spun câteva cuvinte de mulțumire pentru președinția poloneză. Ne-am așteptat cu toții ca o țară mare, precum Polonia, să se folosească de prilejul primei sale președinții pentru a-și uh, mobiliza toate capacitățile și acest lucru a dat multe roade. De asemenea, parlamentarii europeni polonezi din toate partidele politice au vorbit într-un glas și au reprezentat Polonia ca țară, o țară unificată care știe uh, calea de urmat. Apreciez acest lucru și aș dori să vă felicit că nu ați dărâmat guvernul în timpul, în timpul președinției. Vă mulțumesc mult pentru comentarii și susțin aceste comentarii. A fost o adevărată plăcere să colaborăm cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră după cum vedeți, am progresat în uh, multe dosare și sperăm să continuăm acest lucru cu președinția daneză. Vă dau ocazia să răspundeți. Uh, cum vreți să luați cuvântul? Întâi, uh, doamna Henklevska. Doamnelor și domnilor, Ce aș putea să mai adaug? Nu pot decât să vă mulțumesc din suflet pentru toate cuvintele frumoase pe care le-ați avut la adresa președinției poloneze, în special uh, faptul că toți spun că au învățat multe de la președinția poloneză. Pentru mine, personal, este un privilegiu deosebit să aud aceste cuvinte și să le transmit mai departe colegilor de la guvernul polonez. Vă mulțumesc uh, pentru că apreciați munca noastră și sperăm ca și pe viitor să colaborăm în interesul pieței unice. Piața unică rămâne o problemă crucială, în special în timpuri de restriște, cum sunt acestea pe care le trăim, să investim în creștere, să investim în uh, dezvoltare. Personal aș dori să vă urez toate cele bune pentru zilele următoare, Crăciun fericit, un an nou fericit, vă mulțumesc foarte mult! Mrs. Tomkin. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Suntem uh, încântați să auzim că sunteți mulțumiți de președinția poloneză. Le mulțumesc celor care au organizat toate aceste inițiative care vor proteja în continuare consumatorii și vor crește competitivitatea pieței unice. Vă mulțumesc! Well, thank you very much. Vă mulțumesc uh, pentru participare um, și pentru urări. Meritați un Crăciun fericit după toată munca depusă am primit uh, newsletterul prin, în care se vorbește despre succesul uh, forumului de la Cracovia. Iată aceste documente și dați-le mai departe colegilor care nu le-au citit. Le amintesc astfel uh, celor care ne privesc pe internet, dacă vreți să citiți newsletterul nostru, ediția de Crăciun cu un uh, mesaj uh, succint din partea mea uh, în legătură cu ce vom face la anul viitor. Vă vom trimite și dumneavoastră o copie. Avem acum 1730 de abonați la newsletter. Vă mulțumesc foarte mult! îi voi da acum cuvântul uh, vicepreședintei Bernadette Vernioi. Eu trebuie să merg la audiere ca raportor din umbră și ca președinte al comisiei și voi da cuvântul doamnei Vernioi. Eh bien, nous allons continue... Vom uh, continua lucrările noastre. Vom trece acum la raportul privind uh, soluționarea online a litigilor. Vom prezenta propunerea și analiza de impact făcută de comisie. Îi voi da imediat cuvântul doamnei Jacqueline Minor, care se află alături de mine, pentru Direcția Generală Sanco. Vom uh, studia apoi dosarul privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor. În primul rând îi dau cuvântul reprezentantei comisiei, apoi raportorului uh, lui Greg, care este aici, și doamnei Rosa care se va întoarce Apoi va avea cuvântul raportorul din umbră. În primul rând dau cuvântul doamnei Jacqueline Minu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă prezint astăzi evaluarea de impact privind cele două propuneri adoptate pe 29 noiembrie. Prima propunere de directivă privind uh, soluția alternativ, soluționarea alternativă a litigilor, apoi uh, propunerea pentru uh, directiva privind soluționarea online a litigilor. După cum știți, acestea sunt măsuri cheie pentru creșterea concurenței pe piața unică, în special piața unică online și în special în ceea ce privește uh, achizițiile transfrontaliere. Obiectivul este să le oferim consumatorilor o resursă folositoare pentru rezolvarea uh, disputelor atunci când uh, comerciantul se găsește în altă țară, în Uniunea Europeană, indiferent de natura bunurilor cumpărate sau serviciilor. După cum știți, ne referim la uh, disputele la soluționarea extrajudiciară a litigiilor, nu la soluționarea judiciară. S-a realizat un singur, o singură evaluare de impact pentru aceste două propuneri și ceea ce voi spune se referă atât la uh, soluționarea alternativă a litigilor, cât și soluționarea online a litigiilor am analizat uh, stadiul actual în care se află aceste soluționări și la dezavantajele situației actuale. Am analizat uh, punctele de vedere ale părților implicate. Mulțumită acestei comisii, am organizat o audiere uh, foarte fructuoasă acum circa 9 luni. Am analizat, am anunțit aplicarea principiului subsidiarității în acest domeniu și am analizat opțiunile politice, apoi am ales una ca fiind uh, cea preferabilă și am analizat impactul uh, ei. Stadiul uh, soluționării alternative a litigiilor. În prezent există peste 750 de organisme de soluționare alternativă în Uniunea Europeană, conform unui studiu realizat de Comisie, Comisia Europeană. Conform altor uh, studii, există peste 1000 organisme în Uniunea Europeană, dar am dorit să subliniem că există multe soluții alternative care variază de la stat la stat și de la sectorul implicat. În Franța există ceea ce se cunoaște ca mediation și este destul de uh, neclar pentru că în uh, Marea Britanie medierea nu are același înțeles, poate fi un mod de arbitrare, un mod de conciliere în care o a treia parte încearcă să în pace consumatorul și comerciantul, există multe nume sub care este cunoscută soluționarea alternativă a litigilor în statele membre. Și nu am exagerat dacă am spune că fiecare mod de soluționare este unic. Există reguli proprii de procedură care sunt stabilite în mod diferit în uh, statele membre. În unele state această activitate se desfășoară uh, la inițiativa uh, organismelor publice, în alte state este o inițiativă privată între sectorul comercial și reprezentantul consumatorilor. De asemenea, și finanțarea diferă foarte mult în funcție de organism, de stat membru. În unele state uh, soluțiile sunt finanțate public, în altele privat, în alte state este o combinație între cele două moduri de finanțare, iar în alte state îi se cere consumatorului o taxă. Există unele sisteme care sunt naționale, acoperă întregul teritoriu al unui stat membru, dar există și unele sisteme regionale, în special uh, pentru statele care au uh, constituții uh, regionale, constituții federale. A, există și soluții uh, sectoriale sau multisectoriale dar sunt și trăsături comune pe care le au toate modurile de soluționare. Prima este natura voluntară, pentru că depinde de voința ambelor părți să se implice în proces. Uneori, această voință este legată de folosirea Uh, oricărui mod de a rezolva litigiul. Uneori, comerciantul își rezervă dreptul de a judeca de la caz la caz dacă folosește sau nu soluții alternative. Și rezult- rezultatul poate fi diferit Uneori, dacă accepti să recurgi la soluție alternativă, trebuie să respecti decizia, indiferent care ar fi aceasta. Dar în alte cazuri este vorba doar de o recomandare. În cele din urmă am observat că foarte puține sisteme se referă în mod expres la uh, comerțul online. a, litigiile în ceea ce privește litigiile privind cumpărăturile online pot fi rezolvate, dar nu există o soluție rezervată acestora. Chiar dacă um, ai cumpărat ceva de pe internet, trebuie să recurgi totuși la un organism uh, real. Există, după cum am spus, mai multe caracteristici comune, natura voluntară, faptul că este o soluție extrajudiciară și faptul că este implicată o a treia parte, chiar dacă această parte nu face decât să faciliteze comunicarea între eh, primele două părți. Prin toate acestea, Uh, observăm că soluțiile alternative sunt mai puțin costisitoare și mai uh, simple decât procedurile judiciare. Dacă vorbim de consumatori și de comercianți, ei au o părere pozitivă despre soluțiile alternative. Cei care au folosit soluțiile alternative au spus că sunt simple, necomplicate, au putut să obțină un sprijin de la organismele implicate. Aproape 3 din 4 firme care au folosit soluțiile alternative au fost mulțumite de experiență și 8 din 10 ar folosi din nou în viitor aceste soluții. și ar prefera să folosească soluțiile alternative și nu să meargă în instanță. Dar care au fost dezavantajele constatate? Unde am constatat că s-ar putea interveni în vederea remedierii la nivel general european? Am evidențiat patru dezavantaje majore. 1. O serie de lipsuri în materie de acoperire a acestor sisteme. Sigur, numărul lor e mare, între 750-1000. Asta însă nu e o garanție a faptului că majoritatea consumatorilor au într-adevăr acces la ele în caz de dispută. Există zone neacoperite, fie geografic, fie sectorial. Și dacă ne uităm, studiul de impact ne arată unde există aceste goluri. Asta înseamnă că, în practică, foarte adesea consumatorii nu își rezolvă disputele cu comercianții. Majoritatea consumatorilor, dacă au o problemă cu vreun bun sau serviciu, se întorc la magazin sau la site-ul web de unde au achiziționat produsul respectiv și dacă asta nu funcționează, majoritatea renunță. Pur și simplu acceptă pierderea suferită. calculul este făcut în detaliu, în studiul de impact și acesta ne arată că 0,4% din PIB-ul european este cifra ce reflectă volumul acestor pierderi. Mulți dintre consumatori nu își recuperează acești bani când au vreo problemă cu comercianții. Asta e rău pentru consumatori, evident, dar e rău și pentru mediul de afaceri. Sunt bani pe care consumatorii respectivi i-ar fi putut cheltui pe alte bunuri și servicii de la un comerciant mai responsabil. În ceea ce privește aceste deficiențe de acoperire, știm că problema în principal este una a relațiilor transfrontaliere. Mai bine, 90% dintre aceste cazuri nu pot fi rezolvate prin intermediul unui sal e foarte greu să se identifice în acest caz care este schema sau mecanismul care ar putea fi accesat. A doua problemă este faptul că lumea nu prea cunoaște aceste sisteme. Cam 30% dintre consumatorii europeni nu au auzit că ar exista aceste sisteme alternative de soluționare a litigiilor nu știu cum să procedeze și 40% dintre firmele europene sunt în aceeași situație. Și aproape jumătate dintre firmele europene nici măcar nu știu că există sisteme sau entități de soluționare alternativă a litigilor la care ar putea recurge. A treia problemă identificată a fost cea calității sistemelor de soluționare alternativă a litigilor. 98 și în 2001 Comisia a adoptat o serie de recomandări care enunțau de principii ce ar fi trebuit să se aplice acestor sisteme, cum ar fi transparența, imparțialitatea, eficiența. Însă acestea au fost doar recomandări, fără forță obligatorie și conform estimării noastre, mai puțin de 60% sau cam 60% din sistemele actuale le respectă. Însă asta înseamnă că există destul de multe care nu respectă aceste principii și nu putem să le obligăm să o facă. Nu avem nicio metodă. Am încercat să rezolvăm acest lucru printr-o recomandare, dar asta în același timp a însemnat că nu se monitoriza aplicarea cerințelor respective. Autoritățile publice nu aveau obligația de a verifica conformitatea cu aceste principii. A patra problemă ține de o dificultate specifică referitoare la tranzacțiile transfrontaliere pe internet. Și cunoașteți cifrele pentru că le-ați auzit de multe ori, sunt repetate de fiecare dată când se discută comerțul electronic transfrontalier. 40% dintre europeni au făcut cel puțin o achiziție online în propriul stat membru, însă doar 9% dintre europeni au achiziționat bunuri, produse sau servicii de la un site web care se află într-un alt stat membru. Aceste cifre sunt îngrijorătoare. Comerțul electronic intern într-un anumit stat membru crește repede, dar transfrontalier foarte încet. Sunt multe motive pentru care oamenii ezită să cumpere de la un site găzduit de un alt stat membru, limba ar fi o problemă, faptul că nu cunoști totdeauna mărcile și reputația acestora, însă oricum cam un consumator european din trei crede că e mai greu să rezolvi o problemă dacă ceva nu, e, nu merge cum, cum trebuie cu tranzacția respectivă, să rezolvi problema dacă ai tranzacționat cu un alt stat membru să-ți fie înlocuit produsul sau reparat sau să ți se dea banii înapoi. În opinia lor e mai greu dacă produsul respectiv a fost achiziționat de undeva din alt stat membru. În ceea ce îi privește pe comercianții înșiși, tendința e și mai evidentă. Cam 60% din toate firmele europene uh, spun că riscul unor costuri ridicate de soluționare a plângerilor consumatorilor aflați în alte state membre îi descurajează de la a-și vinde produsele dincolo de frontierele naționale. Acestea ar fi deficiențele identificate Știți că am discutat cu toate părțile interesate, am avut o audiere chiar aici la Parlamentul European. Mai bine de 200 de grupuri au participat în demersul nostru consultativ, aproape toate au spus că într-adevăr e nevoie să se dezvolte și pe viitor aceste sisteme de soluționare alternativă și au cerut o intervenție de la nivel central european. Opiniile noastre au fost rezumate într-un document online și le regăsiți și în studiul de impact. Studiul de impact se concentrează apoi asupra evaluării subsidiarității. Sigur, nu trebuie să spun acestei comisii că în tratatul de funcționare a Uniunii Europene se spune că Uniunea va proteja interesele economice ale consumatorilor și va proteja interesele acestora pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Aceasta este o sarcină a Uniunii Europene și, în opinia Comisiei, absența unor soluții alternative de rezolvare a litigilor creează o serie de dezechilibre, mai ales când e vorba, în materie, de, când e vorba de dispute transfrontaliere și reprezintă de asemenea și un obstacol în calea funcționării optime a pieței unice, mai ales a pieței online. Prin urmare, considerăm că un sistem alternativ de soluționare a litigiilor transfrontaliere trebuie să se bazeze pe un sistem de SAL la nivel național nu poți să ai soluții transfrontaliere eficiente dacă nu ai acasă, în statul membru, o infrastructură, o rețea de sisteme alternative funcționale. Concluzia noastră a fost aceea că acțiunea e important să intervină la nivel central european pentru a promova același nivel de protecție și competitivitate pentru toate firmele europene. Am să prezint foarte rapid alternativele de politici. Prima era să nu facem nimic. Să lăsăm lucrurile așa cum sunt și să ne bazăm pe dezvoltarea naturală a acestor sisteme în combinație cu impactul atenuat al recomandărilor comisiei. A doua posibilitate era să continuăm cu abordarea fără forță juridică, să uh, aducem la zi recomandările și eventual să oferim informații mai bune consumatorilor în legătură cu aceste sisteme alternative. A treia opțiune a fost un instrument legal cu forță juridică care să se asigure că fiecare consumator are acces la un sistem alternativ și că este informat în legătură cu existența acestor sisteme. Și a patra opțiune a fost, încă o dată, un instrument juridic cu forță obligatorie, ca și în cazul celei al treilea soluții, dar, în acest caz, prin instrumentul respectiv, urma să creeze un singur model, un model comun de soluționare alternativă a litigilor. Acestea erau cele patru alternative pentru politică în materia de SAL. Apoi am uh, analizat cazul um, soluționării online. Prima opțiune era să nu facem nimic la nivel central european, să recurgem doar la o recomandare, instrument fără forță obligatorie. A treia opțiune aici era tot așa un instrument juridic cu forță obligatorie în ideea de a crea o platformă paneuropeană pentru această soluționare online. Și a patra alternativă era să creăm un regulament de creere a unui singur organism european de soluționare online a litigilor. Deci să avem o instituție europeană competentă care se ocupe de la centru de toate aceste dispute. dispute. Și litigii. Ce am preferat în ultimă instanță? am decis că dacă nu facem nimic, lucrurile vor merge înainte oricum, însă nu foarte repede și într-un mod destul de nesatisfăcător. Am analizat și posibilitatea acestor instrumente fără forță obligatorie, însă am concluzionat că impactul lor va fi probabil puțin semnificativ și apoi am eliminat și a patra opțiune, un singur sistem alternativ de soluționare a litigiilor și un singur sistem online, pentru că am renunțat pentru că nu a, s-a respectat principiul proporționalității și ar impune o povară excesivă. Deci, în ambele cazuri am preferat al treia alternativă, un instrument juridic cu forță obligatorie, o directivă menită a rezolva deficiențele în materie de informații de calitate și un regulament de crearea unei platforme europene de soluționare online a litigiilor care se bazează pe sistemele naționale de soluționare a litigilor. Știu că am vorbit foarte mult însă aș vrea să închei prezentarea acestui studiu de impact și să răspund la întrebări. De ce credem că aceasta este alternativa justă? E bine, ideea a fost să asigurăm acces la un sistem de calitate pentru consumatori, unde s-ar afla aceștia. Și credem că dacă avem o directivă și un regulament, reușim să atingem acest obiectiv. Credem că ar însemna economii considerabile pentru consumatorii europeni, cam 20 de miliarde de euro pe an. Și de asemenea, credem că și mediul de afaceri avea foarte mult de câștigat. Am văzut acest lucru la forumul din Cracovia. Că acest lucru, am văzut acolo că acest lucru crește prestigiul unei firme, îi permite să învețe din feedback-ul pe care îl primește și silindu-i, încurajându-i cel puțin să fie mai răspunzători, mai responsabili în materie de probleme ridicate de consumatori, devin mai eficienți și mai competitivi. Am estimat că s-ar putea economisi în total la nivel european o sumă pe care n-am putut-o preciza în detaliu, dar ar fi minim 1,7 miliarde dar e posibil să se ridice până la 13 miliarde de euro pe an. Atâția bani ar putea fi economisiți dacă se recurge la un astfel de sistem și nu se merge la tribunal. În plus, se generează și o reputație mai bună pentru cei implicați. Știu că unele state membre sunt îngrijorate de problema costurilor reprezentat de crearea acestor instituții care se ocupe de soluționarea alternativă a litigiilor. E greu să spui cât ar costa să creezi un sistem alternativ de rezolvare litigiilor, însă sistemele pe care le-am analizat noi au costat unele și doar 100.000 de euro. În alte cazuri, dacă ne uităm la instituția ombudsmanului pentru servicii financiare în Regatul Unit, acesta a costat, mai, costă mai bine de un milion de euro pe an. Exemple le regăsiți la paginile 45, 46 și 47. Modul în care acestea sunt finanțate va fi la latitudinea statelor membre. După cum am spus, modelele actuale diferă când am întrebat firmele, 60% din cele întrebate au spus că ar fi dispuse să contribuie la finanțarea unui SAL. Deci, dincolo de costurile de creere a acestor sisteme, celelalte costuri se limitează strict la cerințele de informare. Asta ar fi cam 250 de euro pe firmă. Costul de a include anumite informații pe facturi, pe chitanțe, pe site-ul web. Și întrucât firmele își schimbă formularele utilizate din când în când, nu credem că aceste costuri vor fi semnificative. Costul creării unei platforme SOR va fi suportat de comisie. Credem că va costa undeva la 2 milioane de euro și costurile anuale vor fi în jur de 300.000 de euro și de asemenea vor exista și costuri pe experți. Însă asta putem discuta în viitor. Mă opresc aici, doamna președintă. Da, mulțumim pentru toate aceste informații și explicații. Eh, sunt eh, dosare fundamentale pentru cetățenii europeni, de aceea o să lăsăm după aceea eh, cuvântul raportorilor. Sunt dosare oarecum legate între ele, de aceea îi voi da cuvântul lui lui Grec, apoi doamnei Fontun și nu știu dacă Iliana Ivanova a sosit, nici Mitro nu e aici, dar va fi reprezentat de lui. O să-i dau apoi cuvântul și apoi reprezentanței Consiliului. Lui ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi pentru această prezentare amplă a propunerii comisiei. După mine, uh, reprezintă o bază foarte solidă pentru ca toți europenii să poată înțelege bine acest sistem. Uh, propunerea făcută uh, în 2011. Comisia a făcut o treabă foarte bună, a propus și un uh, calendar și suntem foarte recunoscători Comisiei că nu a optat pentru a nu face nimic pentru că um, lipsurile nu, uh, care există pe piața unică în concesul uh, actual ar putea să afecteze însă și integrarea europeană. Uh, e vorba, în primul rând, de proasta informare a cetățenilor, de implementarea slabă din partea statelor membre și de defectele uh, Uh, cadrului legislativ. Uh, lucrul privește pe fiecare uh, cetățean, chiar dacă există aceste soluții, puțin cetățeni le cunosc și fac apel la ele aceea trebuie să devină o trăsătură a drepturilor consumatorilor și este important atât pentru businessmen cât și pentru consumatori. Uh, sunt mulțumit să văd că capitolul despre informarea consumatorilor este foarte complet, astfel încât cetățenii să poată fi informați cum trebuie de procedurile aflate la dispoziție lucrurile nu ar fi de mare folos dacă consumatorii nu ar cunoaște aceste căi de soluționare. De pildă, soluțiile de mm, soluționare a litigiilor transfrontaliere suferă de pe urma slabei cunoașteri de către cetățeni. Problema finanțării este foarte importantă și trebuie să mai fie aprofundată. Eh, comisia trebuie să fie sigură că eh, suntem hotărâți să operăm eh, transparent și independent. Trebuie să prevenim de asemenea ca reclamațiile neserioase să afecteze acest sistem de asemenea, trebuie precizat termenul în care trebuie uh, luată o hotărâre și trebuie fixate limite clare în timp. Aș mai dori uh, ca Comisia să treacă dincolo de stabilirea competențelor în fiecare uh, stat membru și să uh, meargă spre coordonare, schimbul de bune practici și diseminarea informației. De asemenea, uh, elaborarea uh, unei legislații uh, corespunzătoare uh, care să sprijine măsurile de întărire a încrederii. Pentru a încheia, doamnă președinte, trebuie construită încrederea cetățenilor. Implementarea acestui pachet de soluții se va dovedi rentabilă pe termen lung Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, trebuie să ne însușim această inițiativă și să uh, integrăm un minim de uh, prevederi în această mașinărie a pieței unice, uh, ținând seama și de ideile care există deja într-un număr de state membre. Uh, sper să mai discutăm în lunile care urmează această uh, Uh, propunere, care este un lucru bun și care va juca un rol în întărirea pieței unice. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, voi da cuvântul doamnei uh, Rozatun. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru prezentare și țin să o felicit pe doamna Miner și echipa care a lucrat uh, împreună cu ea. Uh, uh, pare să fie un pas înainte și uh, aștept lucrările din luna viitoare, astfel încât domnul Grec și cu mine să putem colabora îndeaproape și să înaintăm noi propuneri. Va fi foarte interesant. Sunt și eu de acord că informațiile care privesc aceste instrumente trebuie să fie mai bine difuzate decât ceea ce avem în momentul de față, pentru că toată lumea se plânge de faptul că comerțul electronic nu și-a atins întregul potențial și că el uh, reprezintă o șansă enormă pentru o dezvoltare economică mai rapidă. Mă întreb dacă creiem o uh, platformă cum este ODR. va fi în, numai în folosul cetățenilor sau numai al uh, comercianților. Uh, aștept să mai discut, nu am încă opinie, trebuie să mai discutăm uh, problema. De asemenea, o, uh, este o chestiune importantă care pică într-un moment oarecum nefericit, pentru că e ultima noastră întrunire înainte de Crăciun și uh, e bine că vom avea la dispoziție vacanța de Crăciun ca să reflectăm la aceste probleme și ne vom revedea, le vom relua la începutul anului viitor. Ați menționat că ați uh, uh, anunțat consultații cu economia, cu Comisia Europeană. Uh, M-aș fi de asemenea interesată eh, să știu câți eh, indivizi au participat și dacă eh, consultările au avut loc tot în 23 de limbi sau doar în 2-3 limbi, cum se petrec de obicei lucrurile la comisie, pentru că sistemul de informare și consultare este un lucru de care trebuie să ne ocupăm cu atenție dacă e vorba să creăm noi instrumente Uh, pentru a facilita viața cetățenilor și nu să apară doar nume noi și poveri noi uh, pe seama, tot pe seama cetățenilor. N-aș dori să intru acum în detalii tehnice, pentru că înțeleg că discuția noastră va continua pe măsură ce această uh, platformă va progresa, fiindcă se leagă lucrările noastre de crearea ei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președinta, doamna Ivanova nefiind aici, în uh, numele grupului PP, voi da cuvântul domnului Șop, care a cerut oricum cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președintă. Poate că e o neînțelegere, doamna Ivanova nu este uh, relatorul din umbră, este uh, doamna uh, Maier sau poate vă gândeați la doamna Pârvanova de la Liberali. Cred că ar trebui să dăm cuvântul colegului Maier. Vă rog, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mi cer scuze, am avut grupuri de vizit dictatori, de aceea am tot intrat și ieșit. Avem uh, de-a face aici cu un proiect de directivă și am depășit partea generală a raportului de inițiativă, am văzut că cerințele fundamentale ale consumatorilor europeni sunt un sistem uh, pe care îl putem utiliza pentru această rezoluție Președinția care se încheie a subliniat că trebuie să fie o acțiune voluntară, rapidă și care să respecte normele europene. Acest sistem trebuie să facă astfel încât chestiunile tehnice să fie uniforme în toate statele membre și în felul acesta nu vom avea 750.000 de, de sisteme diverse, ci un sistem integrat. Trebuie să se țină seama de acest lucru. În acest context, aș dori să subliniez că acțiunile colective nu au nimic în comun cu uh, platforma ODR. Cele două lucruri se confundă în mod greșit. Uh, Uh, unul este un procedeu judiciar, celălalt extrajudiciar, deci două lucruri uh, diferite. Noi ne aflăm uh, pe teritoriul controverselor extrajudiciare. După părerea mea, trebuie să mai aprofundăm următoarele puncte. Cum putem garanta calitatea acestei proceduri, supravegherea pe care o propune Comisia, cum trebuie ea transpusă în practică. Și mai ales propunerea de sancțiuni uh, aplicate de statele membre pentru violarea dispozițiilor directivei. Este încă discutabil acest aspect, nu s-a rezolvat în întregime. Apoi sprijinul statelor membre pentru identificarea Uh, autorităților uh, competente. Acesta e un element de confuzie uh, la nivel birocratic și nu neapărat de dorit. Pe urmă, trebuie să tratăm și chestiunea finanțării de către toate statele membre. Este deosebit de important să vedem cum Uh, se poate mări uh, recursul la aceste sisteme. Uh, potențialul este într-adevăr enorm, dar noi trebuie să le exploatăm, să facem să fie folosit de către beneficiari. Am spus-o de mai multe ori și, repet, consumatorii trebuie să cunoască aceste posibilități care se deschid în fața lor, deci este nevoie de o campanie de informare Uh, care să țintească nu numai spre difuzarea informațiilor, cum se face de obicei, e nevoie de o adevărată, de o veritabilă campanie de informare uh, din partea Comisiei, desigur, dar și din partea statelor membre. Trebuie să lucrăm uh, mână în mână la nivelul Comisiei, la nivel european și la nivelul statelor membre. Consumatorii nu trebuie să știe doar ce este acest sistem, ci și cum poate fi el utilizat. Dacă o anumită întreprindere poate participa, cum poate fi accesat acest sistem, este deci nevoie de informații concrete și noi știm că există procedura europeană de uh, obligare la plata unor daune. Uh, există instrumente care sunt în vigoare de câțiva ani, dar ele sunt puțin cunoscute și uh, oamenii nu depun aceste formulare, nici măcar în Germania. Și trebuie să sprijinim consumatorul uh, așa cum cere legea, dar nu se face, din păcate, nimic, nici în Germania. Ă, eu l-am interpelat pe ministerul justiției, pe ministrul justiției și care a spus, da, o să emitem o circulară, dar nu s-a făcut nimic în Germania. De aceea, ă, cer cu toată tăria o campanie de informare și de verificare a acțiunii pe teren. Pentru că în ciuda tuturor campaniilor de informare uh, e vorba de, uh, în continuare de un sistem bazat pe opțiunea voluntară. Și dacă e vorba de o sentință sentință sau decizie, cum vrem să o numim, o, e o decizie fără drept de apel. Deci nu poate fi obligatorie din punct de vedere juridic, ci trebuie să uh, existe și posibilitatea de a se adresa unui uh, tribunal. Încă nu am vorbit despre acest aspect dar vă, sunt lucruri care vor trebui lămurite. Cu aceste observații sunt convins de faptul că raportorii și raportorii din umbră vor mai uh, lucra pe aceste chestiuni. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum raportorul din umbră din partea socialiștilor și democraților, Uh, care nu este prezent, deci Luis Greh, în numele doamnei Lepo. Domnul Lepo nu a putut să participe, de aceea vorbesc în numele său, uh, vă citez textul său, uh, salută propunerea comisiei, crede că dezvoltarea comerțului uh, electronic a contribuit la întărirea pieții unice în ultima vreme. Oricum, um, uh, însă consumatorii percep drept riscant uh, a angajarea în tranzacții transfrontaliere în contextul dezvoltării pieței interne digitale, este de părere că toate măsurile destinate să intensifice comerțul electronic sunt uh, oportune, de aceea uh, propunerea Comisiei pentru soluționarea online a litigiilor uh, este binevenită. Trebuie ca ea să fie o platformă cât mai prietenoasă cu utilizatorii este important să se furnizeze informații adecvate în privința funcționării sistemului pentru ca uh, și consumatorii și comercianții să cunoască bine aceste platforme. Există o serie de provocări din perspectiva Consiliului. Uh, e nevoie de reguli clare uh, în privința tipului de litigiu care poate fi soluționat în felul acesta. Eh, mm, siguranța eh, comunicării pe internet, oportunitatea de a obține informații în limba maternă, prețul, eh, deci preț foarte scăzut sau chiar gratis, Domnul Lepa uh, uh, așteaptă să uh, colaboreze în mod constructiv cu raportorii și cu ceilalți membri ai comisiei. Îi voi da cuvântul domnului Grossman. Nu vreți să vorbească domnul Schwab întâi? Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Mayer a spus câteva lucruri importante. Aș dori să subliniez tot ceea ce a spus el cu privire la publicare și la informare. Nu văd nicio legătură între uh, procesele comune și uh, SEALE. Astfel, atât firmele cât și consumatorii au ocazia să găsească soluții ieftine fără a merge în instanță. Guvernul german tocmai a aprobat Uh, a luat o decizie în legătură cu uh, procesele legate de uh, bunuri. Trebuie să vedem cum să stabilim încrederea, atât online cât și offline, cum să fim de acord cu o directivă sau cu o procedură dacă consumatorul nu a avut ocazia să uh, Uh, o cunoască și să aibă încredere în ea. Dacă îi obligăm pe oameni să recurgă la soluții alternative, el poate alege să meargă totuși în instanță. Pentru ambele proceduri trebuie să vedem cum putem crește încrederea consumatorilor pentru ca ei să se folosească de aceste soluții. Pentru că în acest fel scădem și povara asupra instanțelor și consumatorilor. Uh, ar fi un lucru benefic și pentru piața unică. Dacă am aplica acest uh, sistem, oamenii ar avea mai multă încredere în piața unică. Și ar putea contribui la uh, creșterea comerțului online. Oamenii ar ști că chiar dacă fac cumpărături online, dacă au probleme, pot încerca să își uh, rezolve disputa tot online și au posibilitatea să își uh, prezinte problemele pe internet și să găsească o soluție cât mai repede. Cred că ambele proceduri sunt uh, deosebit de importante în ceea ce privește creșterea încrederii în piața unică europeană cei care ați uh, redactat raportul și raportorii din umbră, gândiți-vă, vă rog, cum am putea să facem oamenii să aibă încredere în aceste proceduri. Odată ce consumatorii vor avea încredere în ele, le vor și folosi, pentru că vor fi convinși că este o modalitate de a-și uh, revendica drepturile fără a merge în instanță. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum ia cuvântul domnul Schwab. Vă mulțumesc. Îmi pare bine că pot să intervin o ultimă dată și o fac cu plăcere. Nu voi face referire la ceea ce s-a spus deja, la ceea ce a spus doamna Tun, domnul Maier. Cred, în primul rând, că este un mare merit al Comisiei Europene pentru că a prezentat această propunere de directivă, o propunere justificată, Consiliul s-a implicat de asemenea foarte mult, dar și Comisia. În al doilea rând, cred că lucrările intense de pregătire va face ca în comisia noastră să existe o discuție foarte uh, rapidă până în martie, dacă ar fi posibil. Cred că putem să-i rugăm pe raportori încă de azi să prezinte un calendar al negocierilor pentru a ști când va exista o, o audiere și când uh, să ne așteptăm la propuneri de raport. Cred de asemenea că e important să știm dacă vom reuși să aducem părțile implicate, să facem părțile implicate să fie convinse că este un procedeu în interesul lor. va fi nevoie să depunem muncă de convingere. Cum spunea domnul Mayer, e important uh, să menționăm că sistemul nu poate funcționa decât uh, dacă trebuie să facem uh, eforturi suplimentare pentru a adopta aceste inițiative. Colaborarea între raportori și raportorii din umbră trebuie să se deruleze uh, repede. Nu putem să avem o procedură de urgență, fiind vorba de o propunere legislativă. Trebuie măcar să încercăm să acționăm cât mai repede și să prezentăm proiectul la plenară înainte de vara anului viitor. Mulți colegi au renunțat să prezinte amănuntele tehnice, dar am uh, vreo 20 uh, de remarce care ar putea fi discutate. Am putea să le discutăm în luna ianuarie. Aș dori să mulțumesc încă o dată Comisiei pentru că a făcut o prezentare atât de cuprinzătoare a evaluării de impact și amintesc de asemenea că, este, că a fost aleasă cea mai bună alternativă, dar uh, nu va fi gratuită. Trebuie să spunem că va fi o propunere benefică și pentru conservatori, dar și pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schwab. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Acum îi voi da uh, cuvântul președinției poloneze, domnul Pavel Sagai. Am spus mai devreme că președinția poloneză a avut uh, o perioadă extraordinară și a, a avut multe realizări pentru cetățenii europeni Ați discutat pe 13 și 14 decembrie de aceste rapoarte importante și vă dau acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că e prima oară când iau cuvântul în uh, aintea dumneavoastră. Aș dori să spun că îmi face o deosebită plăcere să vă vorbesc Nu pot decât să fiu de acord cu doamna președinte. Președinția poloneză a încercat, într-adevăr, să ia, să facă pașii necesari în Consiliu în ceea ce privește SEALE și SEOLE. Aș dori să îi mulțumesc acestei comisii că a organizat prima prezentare și audiere privind uh, cele două um, proiecte legislative, pentru că vrem ca ele să fie adoptate cât mai repede și e nevoie de o colaborare strânsă între Consiliu și Parlament. Și această colaborare pare să meargă foarte bine. Ca să fiu succint, voi spune că în Consiliu am petrecut trei zile discutând acest subiect. Pe 29 noiembrie am început lucrările, am avut primul schimb de opinii și, după cum a menționat doamna președinte, pe 13 și 14 decembrie am avut o dezbatere amănunțită cu privire la proiecte și am uh, inițiat prezentarea evaluării de impact. Aș dori să le mulțum, să-i mulțumesc Comisiei Europene, reprezentanților Comisiei care au uh, fost foarte curajoși și au răspuns tuturor întrebărilor spinoase din partea statelor membre. Răspunsurile Comisiei ne-au permis să înțelegem mai bine scopul acestor regulamente. Aș dori să spun că ne aflăm într-un uh, stadiu de proiect Am avut uh, primele schimburi de avize și primele întrebări privind aceste uh, proiecte, dar am dorit ca statele membre să poată să afle cum stă, stau lucrurile cu sistemul și uh, relația dintre sistem sistemul SEALE și SEOLE. Am dorit ca statele membre să aibă ocazia să afle cât mai multe detalii de la Comisia Europeană. La prima impresie este următoarea. Statele membre au primit uh, bine această idee. Nu am avut păreri uh, nefavorabile, ceea ce e un semn bun pentru derularea negocierilor. Există câteva puncte ce trebuie dezbătute. Ambele proiecte legislative sunt uh, inovatoare la nivel european și va trebui să continuăm uh, discuțiile pe probleme specifice. În ceea ce privește problemele specifice, ați abordat deja subiectul. Este vorba de domeniul de aplicare al uh, proiectelor, ce tranzacții trebuie incluse și ce tranzacții nu trebuie incluse, obligațiile de informare din partea firmelor. Am discutat de asemenea despre cum uh, modifică uh, aceste inițiative, sistemele care există deja în statele membre? După aceste zile în Consiliu am vorbit și despre relațiile între SEALE și SEOLE și despre povara asupra statelor membre. Suntem conștienți că există câteva poveri pe care statele membre le vor susține și statele membre au vrut să afle la ce poveri se gândea Comisia. Iată subiectele pe care le-am abordat în dezbatere. Aș dori să-i mulțumesc încă o dată acestei comisii pentru eforturile depuse și, pen- și Comisiei Europene pentru elaborarea acestor propuneri și aș dori să le urez uh, colegilor de la președinția daneză și cipriotă. Aș dori să, să le urez uh, să aibă o muncă fructuoasă și să grăbească mersul lucrurilor. Vă mulțumesc! Merci et merci aussi euh, pour ce que vous avez. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și vă mulțumesc că ați subliniat curajul Comisiei în aceste uh, două inițiative pentru că este sfârșit de an. În uh, legislația globală este importantă, dar micile detalii sunt deosebit de importante. Detaliile nu le scapă niciodată femeilor. Îi voi da cuvântul reprezentantei Comisiei Europene care va răspunde întrebărilor. Apoi vom vorbi despre calendar. Thank you very much. I should perhaps... Mulțumesc. Probabil ar fi trebuit să spun că avem și colegi de parte bărbătească care au participat la redactarea acestor propuneri. Le mulțumesc tuturor membrilor care au participat la discuție și cred într-adevăr că aspectele pe care le-ați subliniat necesită discuții pe viitor. Evident, vor juca un rol central în discuțiile ce urmează. Am să mă refer la aspectele principale, însă nu o să intru în detalii de ordin tehnic. În primul rând, consultarea. Aceasta s-a făcut în toate cele 22 de limbi oficiale, 22. Sunt 22 sau 23? În toate limbile oficiale ale comunității. Iar ca să răspund cu precizie la întrebare, am avut șase răspunsuri individuale, 32 de la asociațiile consumatorilor, cel mai mare grup de respondenți au fost firmele, 98 de asociații de, de companii, asociații patronale. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră referitoare la mobilizarea sprijinului mediului de afaceri, puteți să citiți răspunsul și să vezi că majoritatea firmelor au răspuns favorabil la această idee de dezvoltare a de soluționare alternativă a litigilor. Am avut și un comunicat de presă al Business Europe referitor la adoptarea acestor propuneri. Ei salutau adoptarea propunerilor și directorul general de la Business Europe a spus că acestea sunt o soluție de pe care câștigă atât mediul de afaceri cât și consumatorii. Adoptarea acestor propuneri reprezintă un pas important în vederea întăririi încrederii consumatorilor în factor de creștere. Deci mediul de afaceri este de partea noastră, nu e o propunere uh, care să dividă consumatorii și mediul de afaceri. Ați venit să referi la importanța informațiilor și a informării utilizatorilor. Suntem de acord, e important să ajutăm pe consumator să înțeleagă care sunt posibilitățile reprezentate de această directivă și de acest regulament și intenționăm să facem tot ceea ce este posibil pentru a informa cât mai bine pe consumatori. Însă asta nu se regăsește în propunerea legislativă. Sunt măsuri adiționale care urmează să fie luate ulterior, după adoptarea propunerilor și după crearea acestor sisteme alternative de soluționare litigilor. În propunerea propriu-zisă e important să subliniem răspunderea care vine, revine comercianților în materie de a informa clienții în legătură cu ce sistem po- poate fi accesat pentru rezolvarea litigilor. Acesta este un stimulant care ar putea motiva și pe comercianți să participe și să recurgă la aceste sisteme. Consumatorii vor ști care sunt, ei vor practic invita pe comercianți să se supună deciziilor acestor sisteme, asta va spori gradul de conștientizare al consumatorilor și va încuraja firme să recurgă la aceste sisteme. În ceea ce privește spusele domnului Mayer, e important pentru noi să nu ne atingem de sistemele și instituțiile existente. Când ai ceva ce funcționează, nu vrei să-l schimbi sau să-l modifici. Dacă nu e stricat, nu-l reparăm. Majoritatea sistemelor alternative de soluționare a litigiilor probabil vor îndeplini cerințele de calitate din directivă, Unele probabil nu, însă putem bănui că majoritatea respectă principiile din directivă. Unele vor avea nevoie de mici ajustări, însă nimic radical. Importanța accesului la cursul în justiție, un drept fundamental atât pentru comercianți cât și pentru consumatori. E, acest principiu, practic, se află în spatele inițiativei noastre de aici. Să ne asigurăm toate etapele că există acest consimțământ avizat din partea consumatorilor de a recurge la sisteme alternative și la sisteme de soluționare online, însă asta în niciun mod nu înseamnă că ei își pierd dreptul de a recurge la un tribunal. În ceea ce privește comentariile domnului Repo, în materie de accesibilitate, și ideea de a putea avea acces la această platformă în limba maternă și de a primi sprijin și informații în limba maternă sunt lucruri foarte importante pentru noi. Va trebui să nu le scăpăm din vedere atunci când concepem platforma, însă ideea este ca acești consumatori să poată într-adevăr să opereze în limba lor maternă și facilitatorii vor fi acolo gata să le ofere informații și sprijin în limba lor maternă. De aceea am inclus acești facilitatori în platforma respectivă pentru a facilita comunicarea între un consumator dintr-un stat membru și un comerciant sau un sistem de soluționare litigilor din alt stat membru. Principiul calității a fost iarăși menționat, sigur. Nu îl scăpăm din vedere, încercăm să ne asigurăm că aceste principii de asigurare a calității sunt corecte. Am pornit de la recomandările existente, dar acestea pot fi îmbunătățite pe viitor. Finanțarea va fi o chestiune esențială. Grupul de lucru al Consiliului ne-a rugat să elaborăm, să dezvoltăm puțin materialul existent pe finanțare în studiu de impact și dacă facem asta, de ce să nu prezentăm materialul respectiv și acestei comisii? Și mai era o întrebare în legătură cu monitorizare și sancțiuni. Este, în opinia noastră, important să exercităm un anumit grad de monitorizare, să ne asigurăm că Statele membre verifică funcționalitatea acestor sisteme în conformitate cu principiile de calitate. Sancțiunile pe care le-am inclus în propunerea de directivă sunt destul de limitate. Se referă la nefurnizarea de informații. Avem remedii vechi aici, am avut sancțiuni similare incluse în directiva prin drepturile consumatorilor pentru același uh, pe aceeași neoferire de informații. Dacă nu se oferă informațiile necesare, uh, respectiv este penalizat și mai este o secțiune, sancțiune pentru acele instituții care nu își raportează funcționarea autorităților de supervizare. Și aceasta este o măsură standard de asigurare a respectării termenelor directivei. Nu cred că am răspuns la toate problemele menționate, o să mai fie discuții în luni ce urmează, însă aș dori să mulțumesc Comisiei pentru timpul acordat și să mulțumesc președinției poloneze pentru timpul pe care l-au alocat acestei chestiuni. Cred că am avut într-adevăr un început bun în materie de discuții în Consiliu. Știm că sunt chestiuni dificile, Știm că va trebui să încercăm să le rezolvăm, dar sper că vă putea face acest lucru în lunile ce urmează. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Merci. Eh bien, avant de... Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul eh, președintelui care s-a întors de la cealaltă comisie, o să vă comunic calendarul uh, uh, provizoriu uh, se va definitiva sub răspunderea lui uh, uh, Malcolm. Pe 24 ianuarie reuniunea coordonatorilor. Cardinal, uh, calendarul e foarte strâns. Termenul pentru trimiterea proiectului de aviz este 3 februarie. Examinarea avizului e prea devreme, spuneți. Nu, iată, un calendar modificat. Deci e ceva mai puțin strâns, deci audiere, schimb de păreri pe 29 februarie, termenul de transmitere a proiectului de raport pentru traducere 4 martie, examinarea proiectului de aviz pe 21 martie, depunerea amendamentelor până pe 30 martie la prânz, examinarea amendamentelor pe 26 aprilie, uh, votul pe 30 mai și în uh, iulie 2012 votul în plenară. Deci vom, îl vom adopta uh, în vară. Voi lăsa acum uh, cuvântul președintelui, mulțumind tuturor participanților la dezbatere, mulțumind încă o dată președinției poloneze și comisiei și cum am subliniat e, uh, contribuția femeilor, nu mă îndoiesc că e, trebuie să le mulțumim și bărbaților care au lucrat în armonie cu aceste doamne. Mulțumesc tuturor! Donc je continue pour le prochain rapport. Et ensuite, Malcolm... Voi continua cu, viitor, cu următorul raport. Schimbăm, deci, tema, dar nu ne depărtăm de cetățeni și de consumatori. Eh, dosarul eh, privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale. Voi da cuvântul direct uh, raportorului pentru opinie, doamna Iliana Ivanova, apoi raportorului din umbră, dacă vor fi prezenți în sală. Doamna Ivanova. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Propunerea comisiei referitoare la alimente destinate sugarelor și copilor de vârstă mică și alimentele I-aș ruga, spune președinte pe cei care doresc să părăsească sala să o facă în liniște. Vă mulțumesc. Doamna Ivanova, aveți cuvântul. Propunerea comisiei revizuie regulile privind produsele alimentare pentru scopuri nutriționale specifice enunțate în directiva Cabru 39 din 2009 a Comisiei Europene. Noul text modifică directiva cadru, suspendând regulile generale privind alimentele dietetice, însă păstrând o serie de reguli referitoare la anumite categorii de alimente. Salut, în termen general, propunerea Comisiei și sprijin abordarea acesteia, care are în vedere păstrarea directivelor verticale pentru lapte praf pentru copii, și cel medical, într-un, integrarea lor într-un nou cadru. Abandonarea conceptului de aliment dietetic, care poate fi derutant, a dus la fragmentarea pieței, Abandonarea acestui concept va asigura mai bună a unui grup de consumatori vulnerabili. Anticipez că simplificarea cadrului existent va reduce povara administrativă, mai ales pentru IMM-uri, și va stimula libera circulația acestor produse. De asemenea, va duce la inovare în sectorul alimentar, care este unul dintre cele mai competitive sectoare ale industriei europene. Chestiuni importante pe care aș dori să le menționez sunt cele legate de uh, reglementarea glutenului, propunerea presupune o reglementare a acestui gluten în produsele din cereale. Cred că e o temă importantă și cred că, într-adevăr, trebuie să reglementăm această nouă categorie de alimente, nou regulament privind informațiile alimentare, se presupune aici același standard de protejare a sănătății ca și în prezent. Cealaltă chestiune importantă se referă la laptele pentru copii de vârstă mică. E vorba de copii între 1 și 3 ani, o piață în creștere în multe state membre. Până în prezent nu au existat reguli specifice pentru aceste produse sprijin demersul Comisiei în acest sens și încercarea de a include aceste produse în regulamentul privind nutriția și informațiile cu caracter medical. Și aș ruga Comisia să aibă în vedere și dispoziții referitoare la compoziția și etichetarea acestor produse. Cred că asta va spori în mod considerabil protecția consumatorilor celelalte categorii de alimente, așa zis, dietetice, care nu intră în obiectul prezentei propuneri de regulament, sunt alimentele pentru sportivi, cele în, pentru slăbit și pentru regim sărac în calorii. Sprijin propunerea Comisiei de a include aceste categorii în regulamentul privind uh, nutriția și informațiile de ordin medical. În ceea ce privește alimentele pentru slăbiți, sprijin propunerea de a le include în același regulament pentru regimul sărac în calorii, o temă delicată. Până în prezent nu avem reguli specifice la nivel european în materie de compoziție, etichetare și utilizare a acestor regimuri alimentare foarte sărace în calorii, care presupun o substituire integrală a regimului sub 800 de kilocalorii Cred că acestea trebuie să se facă doar sub supervizare medicală și prin urmare ar trebui să fie reglementate în directiva prin 21 privind uh, alimentele în scopuri medicale specifice și aș presupune o clauză de opt-out pentru statele membre care nu doresc să accepte aceste produse pe teritoriul propriu. În avizul meu mă refer puțin și la inovare. progresele științifice ar putea permite Comisiei să accelereze puțin adoptarea actelor delegate pentru a încuraja inovarea în sector. Vreau să mulțumesc Comisiei, îi văd aici, pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă pe durata acestui demers și să mulțumesc secretariatului care a făcut o treabă extraordinară și, desigur, tuturor raportorilor din umbră care m-a ajutat foarte mult. Aștept cu nerăbdare să aflu ce aveți de spus. Vă mulțumesc. Merci. Donc je donne la parole. Mulțumesc. Dau deci cuvântul raportorului din umbră, doamne Olga Finalova. Ceilalți sunt absenți, însă vă puteți înscrie la cuvânt. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. În privința uh, alimentelor pentru copii uh, și alimentelor dietetice, este un aspect important pentru comisia noastră și uh, au efect asupra celor mai vulnerabili dintre consumatori, copiii și cei cu nevoi dietetice speciale. Este important să asigurăm o protecție maximă a acestor consumatori și să asigurăm funcționarea pieței unice este de importanță secundară. Eh, ar reprezenta principala valoare adăugată și cred că veți fi de acord cu mine. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiect și uh, sunt câteva chestiuni care impun o discuție mai detaliată. În primul rând, uh, categoriile de hrană menționate în diverse uh, regulamente. Un alt comentariu pe care l-aș avea de făcut se referă la legislația existentă care uh, cere statelor uh, uh membre să introducă Uh, un proces de certificare, nu de certificare, ci doar de simplă notificare a faptului că unele alimente pot fi periculoase pentru consumatori. Ar trebui să menținem opțiunea actuală uh, privind notificarea și e nevoie să avem un mecanism de control al alimentelor puse pe piață pentru că nu ne putem permite să punem în pericol sănătatea copiilor de asemenea, m-aș concentra pe articolul numărul 10, care reglementează compoziția unor alimente, mai ales în partea care privește marketingul și promovarea. Ca raportor din umbră, acestea ar fi uh, comentariile mele și aștept cu nerăbdare să vă aflu. Merci. Mulțumim. Eh, cine mai are ceva de spus pe acest eh, dosar? Antonio. Deste, deste trabalho. Vă mulțumesc. Mă ocup, eu mă ocup de această temă în altă comisie, chiar dacă aici nu sunt raportor din umbră. În termen general, sprijin spusele raportoarei legislația actuală este prea generală și prea verticală, și prea generală și prea detaliată în același timp. E prea generală pentru că ideea alimentelor dietetice e ambigă, înseamnă lucruri diferite în țări diferite. În același timp este prea detaliată pentru că suntem obligați să producem legislație verticală pe diferitele probleme tehnice de aici. Acest concept de produse nutriționale este salutar și ideea de a avea uh, categorii limitate de alimente esențiale pentru anumite sectoare vulnerabile ale populației, cum ar fi laptele praf pentru copii, formula de tranziție, cerealele procesate și alimentele pentru copiii de vârstă mică și a pacienților sub supervizare medicală, este de asemenea o idee bună. E bine să avem o singură listă de substanțe, vitamine și minerale și acestea pot fi incluse pe listă, dar ar fi o propunere doar menită a proteja mai bine consumatorii și conține și elemente științifice și tehnice care sunt deosebit de importante. De asemenea, există și posibilitatea de a spori protejarea sănătății consumatorilor prin consultarea obligatorie a EFSA în orice chestiune care ar putea să afecteze sănătatea publică. cred că raportarea a făcut într-adevăr ceea ce trebuie, nu se îndepărtează foarte mult de propunerea comisiei sporește nivelul de protejare a consumatorilor și cu acest lucru eu sunt de acord. Merci. Mulțumesc. Cred că ați eh, subliniat amândoi un aspect deosebit de important, conceptul de aliment dietetic care diferă de la o țară la alta și de la un funcție de anumite obiceiuri locale. E vorba aici de protejarea nu numai a consumatorilor, ci și a sănătății umane, a sistemului de asigurare a sănătății la nivel întregii Europei. Deci e foarte important să înțelege foarte bine asupra elementelor cheie și mai ales asupra celor considerente științifice pe care le-au menționat Antonio. Da, acum cuvântul Comisiei Europene, dacă nu mai vrea să intervină cineva domnul Bazil Maturakis, reprezentantul Comisiei de la DG5. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, how would... Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc foarte mult raportoarei pentru materialul prezentat. După cum spunea domnia sa, colaborarea între noi a fost foarte bună. cred că intervenția domniei sale și a celorlalți vorbitori ne simplifică munca, într-adevăr, pentru că recunoaștem sprijinul acordat în acest raport propunerii comisiei și acest lucru ne mulțumește pe deplin. aș sublinea la rândul meu o serie de aspecte menționate și de ceilalți vorbitori. În primul rând, chestiunea uh, alimentelor fără gluten sau cu nivel redus de gluten. E vorba de a-i proteja pe cei care suferă de bori celiace. Ne putem asigura că nivelul de protecție rămâne la același uh, avem reguli care se referă la etichetarea acestor produse și de aceea aceleași dispoziții care sunt în vigoare astăzi vor fi transferate în regulamentul adecvat. Comisia a propus inițial, desigur, să le transfere la informații cu privire la efectul asupra sănătății, pentru că directiva cealaltă nu i-a era fost adoptată încă. Luăm notă de sugestia domnei Ivanova ca regulile să fie adoptate în temeiul articolului 36, fiind la informațiile cu caracter alimentar pentru consumatori, Asta ar fi și intenția Consiliului, sau cel puțin a multor membri ai Consiliului și, evident, Comisia ține seama de acest lucru. Sigur, Comisia încă nu a aprobat acest lucru, dar putem spune că tindem și noi în aceeași direcție. Cum se va face acest lucru? E bine, sunt încă o serie de întrebări instituționale care urmează să fie discutate. Pentru că documentul privind informațiile alimentare pentru consumator dau putere comisie de a avea în vedere astfel de reguli. E o chestiune instituțională, însă, după cum spuneam, pe fond suntem de acord regimul alimentar sărac în calorii, da, inițial nu am propus să îl includem aici, însă am auzit ce a avut de spus Parlamentul, înțelegem că și multe state membre reprezentate în Consiliu doresc ca aceste produse să fie reglementate. Ca astăzi pot să vă spun că Comisia va lua notă de aceste propuneri. În ceea ce privește laptele pentru copii, ne bucurăm să aflăm că sugestia se alinează propunerii comisiei. Noi am vrut să le includem la, în regulamentul privind informațiile pentru consumatori. Uh, be paying very close attention to that uh, uh suggestion. Uh... S-a menționat uh, consultarea EFSA. Vă asigur, când va fi necesar, din rațiuni de sănătate publică, Comisia se consultă întotdeauna cu EFSA și există o dispoziție în propunere în acest sens. Nu cred că am înțeles intervenția privind notificările se prevăd aceste notificări în regulile specifice pentru lapte praf, pentru alimentele, eh, pentru diferite categorii de bolnavi. Păstrăm aceste lucruri, sau cel puțin intenția de a păstra aceste elemente în regulile specifice, însă, desigur, aici vorbim de cadrul general. În ceea ce privește inovarea, da, dorim și aici să ne asigurăm că regulamentele sunt aduse la zi în conformitate cu noile descoperiri științifice. Încercăm astfel să ne asigurăm că inovarea este garantată. Nu cred că au fost și alte aspecte menționate, așa că am să mă opresc aici, doamnă președinte. Si, je vais redonner la parole au rapporteur. Mulțumesc. Revenim la raportoare, doamna Ivanova. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și Comisiei pentru observațiile făcute. Am luat notă de comentariile dumneavoastră. Doamnă Senialova, sunt de acord cu ce a spus în legătură cu nevoia de a spori mecanismele de control și de aceea am pro- propus un considerent 927C în care se cere statelor membre să efecteze inspecții în legătură cu respectarea acestui regulament. Sper că și cer la comisie vor fi de acord cu această inițiativă, însă categoric sprijin ideea unor mecanisme suplimentare de control, pentru că avem regulamentul, dar cine stabilește dacă acest regulament este respectat sau nu și de aceea voi insista să existe acest uh, considerent 27C. Dincolo de asta nu mai am nimic de adăugat decât că vă mulțumesc tuturor și sărbători fericite! Merci. Euh, la présidence polonaise. Mulțumesc, președinția poloneză a plecat. O să participe la celelalte discuții, calendarul uh, provizoriu, discutarea proiectului astăzi, termenul de depunere amendamentelor 12 ianuarie, discutarea amendamentelor 6 februarie, Je finis le calendrier pour ne pas perturber. Am să termin cu calendarul și după aceea dau cuvântul doamnei Parvanova, care tocmai a venit. Discutarea amendamentelor 6 februarie și este un vot la IMCO în aceeași zi cu discutarea amendamentelor. Asta mi se pare cam greu de făcut. Mm. Oui, la quoi, oui. Bon. On verra si c'est possible, parce qu'effectivement... Să vedem dacă se poate face acest lucru, pentru că este un vot la MV. Votul la MV e pe 29 februarie și votul în plenară în aprilie 2012. Nu știu dacă o să putem face tot în același timp, cu atâtea comisii care participă. O să vedem la începutul lui ianuarie. Doamna Parvanova, nostru, cât sunteți raportori din umbră pentru ALDE, doreați să interveniți, vă dau cuvânt. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte. cer scuze, știu că e foarte nepoliticos, dar a fost o zi nebunească. Am avut altă întâlnire la care eram raportor și a trebuit să-mi prezint uh, ideile. Uh, Eh, și dori să spun că grupul ALDE salută propunerea Comisiei în acest domeniu specific alimentelor pentru sugari și copii. Există o nevoie clară de legislație uh, care să protejeze aceste grupuri, eh, menținând un cadru puternic pentru toate grupurile vulnerabile, Eh, țin să o felicit pe doamna raportoare Ivanova și în numele grupului pot să spun că noi eh, sprijinim această abordare. Voi prezenta foarte pe scurt câteva puncte eh, la care cred că Comisia IMCO va trebui să reflecte. După cum știți, azi dimineața am dezbătut un propune, o propunere de raport uh, Uh, și s-au propus îmbunătățiri importante propunerilor comisiei. Comisia care se ocupă de uh, hrană și energie uh, a lăsat în seama comisiei noastre discutarea unor puncte Uh, Comisia propune ca uh, aceste uh, produse dietetice să fie reglementate separat și suntem de acord să nu dăm prilejul de a se exercita alte presiuni asupra acestui regulament și orice hotărâre trebuie sprijinită pe dovezi științifice. nu va trebui să uh, permitem comisiei să uh, schimbe definițiile pentru formule de lapte pentru copii, produse dietetice și așa mai departe, uh, ci să rămână în seama unor acte legislative, nu acte delegate în această privință și, în fine, ca un principiu de precauție, trebuie să stabilim că uh, Uh, această porțiune de legislație, trebuie să ne asigurăm că pe piață nu vor fi plasate produse periculoase uh, care prezintă un pericol uh, potențial pentru aceste categorii de consumatori. În această privință trebuie să fim foarte riguroși în privința prezenței pesticidelor, și a altor chimicale, substanțe chimice dăunătoare. Asta e tot, vă mulțumesc foarte mult și încă o dată îmi cer scuze. Vă mulțumim pentru aceste precizări. Dacă raportorul dorește să se exprime, atunci putem, cred, să trecem chiar la timp la dosarul următor și voi, lăsa, voi da cuvântul domnului președinte, voi lăsa conducerea lucrărilor, domnului Malcolm Harbour. Doamnelor și domnilor, să mulțumim uh, echipei care a lucrat uh, și să le lăsăm timp să părăsească sala în liniște. Uh, echipa Comisiei de la Direcția Generală Informație este prezentă și ne va prezenta o lucrare de care se ocupă de mai mult timp sunt uh, prezenți și reprezentanții Comisiei de Industrie și doamna uh, Corhola ne va prezenta o propunere. Uh, îl avem aici pe domnul Tarabela, pe care îl salutăm, nu numai în calitate de raportor din umbră, ci și pentru că astăzi a fost uh, propus uh, pentru o funcție care va permite să citească cele câteva sute de pagini, un dosar care se află deja pe uh, uh, masa mea de lucru, deci îl salutăm ca raportor din umbră pentru roaming. Uh, domnul Bilan nu este aici, voi spune câteva uh, cuvinte în numele său, dar avem un grup de raportori din umbră și I-aș da cuvântul acum doamne Earita Corhola pentru uh, a ne uh, expune punctul de vedere a Comisiei Industrie. Mulțumesc, Malcolm. Dragi colegi, după cum știți, trebuie să uh, reformăm acest regulament privitor la roaming foarte repede. La o primă lectură am fost de acord că nu vom lăsa spațiu uh, prea mult între aplicarea reglementărilor privitoare la roaming. Am discutat mai multe uh, articole. Singurul care nu a fost amendat și intră în competența ITRE este articolul 3, care privește accesul la roaming. Uh, nu se pot uh, aborda separat uh, în primul rând problema plafonării mm, prețurilor. IMCO uh, s-a ocupat mai ales de aspectele privitoare la informarea consumatorilor, care sunt bine tratate. Uh, dacă privim la efectul uh, reglementărilor actuale privitoare la roaming, primul datează din 2007 a fost amendat în 2009, nu a făcut să crească să se, crea, să descrească prea mult prețul SMS-urilor și al uh, telefoanelor în roaming. Comisia a făcut o listă care e cuprinsă în agenda digitală că diferențele dintre comunicările în roaming și cele pe teritoriul național trebuie să tindă către zero E necesar să se găsească o soluție care să garanteze concurența și funcționarea eficientă a pieței de uh, roaming după data prevăzută. Aș dori să spun câteva cuvinte despre măsurile structurale și despre diferențele de prețuri. Uh, există mai multe măsuri care prezintă fiecare uh, avantaje, dar uh, în momentul de față pare prea devreme ca să hotărâm care este cea mai bună pe termen lung. De aceea este, nu are sens să stabilim prin legislație ce soluție tehnică va fi aleasă. Există soluții tehnice care vor fi deja obsolete, învechite în momentul adoptării acestei legislații și de aceea vom limita această normativă la lucrurile esențiale. Am propus unele schimbări și astăzi voi mai evoca câteva. ținând seama de faptul că între prețurile în detaliu și prețurile, costurile reale, trebuie să fie o diferență. Dar atunci când prețurile se vor situa la o limită rezonabilă de profit, ele vor putea fi plafonate, dar dacă dorim să creăm o piață nouă pentru noi operatori de uh, Eh, roaming, trebuie să eh, lăsăm eh, lucrurile să evolueze pentru a asigura o concurență benefică. Este probabil că până în 2016 piața va avea nevoie de oarecare timp ca să se dezvolte, de aceea în privința protecției consumatorului și a transparenței uh, prețurilor, trebuie să se continue progresul realizat până acum. Consumatorilor trebuie să li se garanteze informațiile uh, tocmai pentru a ușura compararea uh, prețurilor uh, diversilor furnizori de roaming. Am propus uh, o, un plafon de siguranță de 15 euro care trebuie extins eh, la roamingul din afara Uniunii Europene. Consumatorii vor trebui să, să mm, primească notificări din partea furnizorilor în momentul când se apropie de depășirea acestui plafon de garanție. Este eh, totuși eh, Uh, posibil să, ca el să plătească o factură foarte mare. În uh, propunerea comisiei s-a amintit de oportunitatea de a uh, consolida prevederile existente în materie de protecție protecție a consumatorilor și de transparență a prețurilor serviciilor de roaming. Vă mulțumesc, sunt gata să vă ascult comentariile. Thank you very much, Erita. Uh, well, so let's... Uh, mulțumim. Este rândul raportorilor din umbră, domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și <laughs> pentru urările de lectură pentru vacanța de Crăciun, care deja mă uh, umple de emoție. O să am de citit, dar astăzi vorbim despre roaming și aș dori să o felicit în primul rând pe doamna Corola pentru raport. Ă, mă voi referi la amendamente. Sunt cu totul de acord asupra necesității de a ă, informa prin SMS asupra prețurilor care urmează să fie plătite în roaming. Ă, consumatorii care utilizează cartele preplătite trebuie să beneficieze de aceeași protecție și de aceeași informații ca și ceilalți. Cu toate acestea, Aș merge mai departe, pentru că obiectivul uh, reglementărilor succesive, așa cum sunt ele definite în comunicarea Comisiei, este să se ajungă la prețuri egale cu tarifele naționale până în 2015. Ori propunerea Comisiei, în loc să creeze această piață uh, unică, creează două piețe, una a uh, prețurilor naționale o a doua pentru roaming, ceea ce este dăunător pentru consumator, iar la nivelul funcționării pieței avem problema accesului la informații. Dacă dorim să creăm până în 2015 o piață unică, trebuie să ne gândim la soluții mai radicale. De aceea eu aș propune să scădem uh, mai repede și mai mult plafonurile de uh, plafoanele de preț, pentru că există încă marje prea mari de profit pentru Uh, furnizor. Aceste plafoane vor trebui menținute până în 2016, dar începând de la 1 iulie 2014, prețurile naționale și prețurile în roaming vor trebui să fie egale. De aceea va trebui să uh, facem în așa fel încât prețurile naționale să nu crească pentru că uh, s-ar putea ca unele societăți să procedeze în felul acesta. În unele țări, cum ar fi Belgia, de pildă, prețurile naționale sunt mai mari decât prețurile de roaming pentru SMS-uri. Iar propunerea este într-adevăr ambițioasă și trebuie să fie ambițioasă pentru uh, a acționa în uh, vederea scăderii tarifelor de roaming. Uh, putem crea o piață unică a comunicațiilor, o piață care să aducă beneficii reale consumatorilor și aș mai adăuga că am depus niște amendamente pentru protejarea minorilor, eh, în primul rând aceste facturi șoc de care s-a vorbit eh, când se telefonează cu cartele eh, preplătite. Nu există nimic mai greu de comparat decât tarifele de telefonie Uh, mai ales în sistem uh, de roaming. Și în fine, ultima, dar nu cea din urmă problemă, este uh, poziția comisiei care pe mine nu mă seduce. Nu cred că putem ajunge la scăderea tarifelor prin introducerea unor operatori virtuali. Cred că fiecare să-și facă meseria lui, nu privesc cu ochi buni uh, uh, ideea că uh, marile magazine sau eu știu cine să se ocupe de roaming, în timp ce restul telefoniei să rămână în seama specialiști. Eu cred că fiecare trebuie să-și vadă de treaba lui și uh, din lectura comunicării Uh, uh, reiese că numai prin introducerea de operator virtual se poate ajunge la scăderea tarifelor de roaming. O să vedem, dar în acest moment ideea nu mă convinge și voi uh, încerca, vă spun de la bun început, să fac să, ca să nu fie reținută. Vă mulțumesc foarte mult. Jürgen Kurzmann. Tarifele pentru roaming l-au făcut pe consumatorul european conștient de mișcare în Europa și, prin urmare, este un subiect important pentru cetățenii europeni. Totodată este un semnal pentru Europa în ceea ce privește reducerea tarifelor. S-au făcut câteva comentarii foarte importante cu care sunt de acord. Tarifele de roaming ale operatorilor sunt uh, susținute de operatorii de telefonie. Nu putem să tăiem aceste tarife. Piața este controlată de mari companii trebuie ca operatorii să obțină un preț atrăgător uh, pentru ei pe piață pentru a uh, rupe monopolul. Și nu este un lucru ușor de obținut. Cel mai ușor ar fi ca lucrul să, să se petreacă de la sine pe piață. Dacă aducem noi furnizori, noi operatori pe piață, dacă stabilim un plafon prea înalt, atunci consumatorul nu va fi mulțumit pentru că, până la urmă, el plătește costul pentru roaming. Comisia a făcut propuneri privind uh, viitoarea reglementare de pe piață. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la noi metode, noi posibilități tehnice pentru a putea să alegem rețelele naționale pentru ca să putem alege tarifele naționale. Trebuie stabilit un plafon și operatorul național să poată să spună uh, rata mea este una standard. Nu contează dacă trimiți uh, un SMS sau dai un telefon, e vorba de transmisia de date. De aici vin uh, șocurile facturii. E un aspect pe care trebuie să-l discutăm. Apoi, dacă obținem o, o sumă forfetară pentru pachete, vom avea și probleme de aplicare. Dacă eu sunt un consumator uh, obișnuit, va trebui să mă gândesc la alternative, la opțiuni uh, locale. trebuie să luăm în considerare toate opțiunile. Evoluția tehnologică este foarte rapidă. Știu că nu este o problemă simplă, dar trebuie să ne asigurăm că alternativele sunt mai uh, puțin costisitoare. Trebuie să ne gândim dacă există alternative la propunerea Comisiei, alternative benefice pentru un consumator. Cum, problema care se pune e cum să dezvoltăm uh, piața internă și cum să ajungem în situația în care consumatorul uh, poate să aibă tarife mici de roaming. Și asta s-a încercat prin uh, plafoanele tarifare. Este o idee bună în sine, Dar acum uh, se, gânde, se dorește o scădere dramatică a plafoanelor și piața ar putea deveni neatractivă pentru uh, noi companii. Trebuie să menținem concurența pentru că ea este cheia pentru uh, tarifele reduse. Trebuie să ne gândim la propunerile doamnei Corola și dacă există și alternative la propuneri. Putem să trecem alternativele în proiect și apoi uh, piețele să decidă și acesta ar putea fi cel mai bun rezultat pentru consumatori. Vă mulțumesc, Cristian Engstru. Vă mulțumesc. E unul din dosarele mele preferate în acest moment. Este unul foarte interesant pentru că putem să facem ceva benefic pentru consumatori. Totodată, cred că este benefic pentru economia europeană în ansamblu. E o problemă pentru că nu poți să-ți folosești uh, smartphone-ul, nu poți să-ți folosești calculatorul în alt uh, stat membru trebuie să avem o, o piață unică. Și este, acesta e un obstacol pentru, pentru această idee. E un obstacol ce poate fi înlăturat prin reglementare. În mod normal, nu sunt un susținător înfocat al reglementării, dar în acest uh, caz, cred că ea reglementarea este necesară pentru că este un stimulent pentru întreaga economie. Nimeni nu mai poate astăzi să lucreze fără un telefon sau un calculator. În mare sunt de acord cu reducerea tarifelor pentru SMS-uri și apeluri. Sunt de acord cu liniile generale de a proteja consumatorul împotriva uh, facturilor șoc, dar uh, cred că cheia este tariful pentru transmisia de date. În Germania, uh, Deutsche Telekom, cred, a oferit un pachet intern de 800 de, de 80 de megabytes în, în Spania se oferau 2 GB pe lună. În Suedia cifrele sunt asemănătoare. În acest Uh, context Cred că tarifele ar fi rezonabile și operatorii pot uh, să aibă și profit. Oamenii ar putea să-și folosească telefoanele și laptopurile fără a se gândi măcar dacă au trecut sau nu granița. Cred că e un lucru de dorit pentru piața europeană, pentru economia europeană. Și astfel susțin un plafon de 10 euro plafonul uh, tarifar pentru prețul cu amănuntul este, este cheia pentru concurența de pe piață. După cum am spus, este unul din dosarele mele preferate și abia aștept să obținem rezultate satisfăcătoare. Îmi pare bine că ești mulțumit. Comentarii din partea mea și a domnului Billen, care nu este aici și mi-a dat câteva note. Și el susține abordarea generală a uh, doamnei Corola și subliniază o părere susținută și de, de Comisia ITRE. Sunt propuse câteva schimbări structurale pentru sporirea concurenței prin uh, găsirea unei căi de a, de a crește Uh, gama de opțiuni pentru consumator. Dacă vă amintiți, a venit uh, domnul Fonten și a prezentat părerea domnului Barrick în fața comisiei. Aș dori să-i urez uh, bun venit domnului Jim Libreț, care îl consiliază pe domnul Berec în acest dosar. El este un veteran al procesului. Cred că direcția generală care e susținută de ambii raportori este că suntem de acord cu strategia, deși credem că unele detalii uh, tehnice mai trebuie discutate. Trebuie să menținem un plafon cred că părerile privind prețul cu amănântul sunt foarte importante, după cum am auzit uh, astăzi. Problema este lipsa concurenței între operatori, în special între pentru cei care vor să ofere servicii alternative de roaming pentru consumatori. și ei vor trebui să cumpere minute și gigabytes de la alți operatori. Este o problemă pe care a abordat-o și Christian Engström. După părerea mea, trebuie să avem grijă dacă alegem o soluție profundă care implică schimbări structurale, trebuie făcute investiții în tehnologie. Și și e nevoie de, de fonduri. Trebuie să ne concentrăm atenția și pe beneficiile economice în ceea ce privește prețurile scăzute, dar trebuie să ne concentrăm și pe consumul de date, care este mult mai sensibilă la preț. Vedem uh, deja că există uh, o creștere spectaculoasă în uh, asemenea măsură încât uh, e nevoie de o creștere a capacității în Europa. Rețelele nu mai pot să facă față și capacitățile sunt limitate și e nevoie de mai multe investiții. Trebuie să investim și în uh, următoarea generație de rețele de mare capacitate. Și nu doar pentru că are avantaje economice, ci și pentru că face parte din proiectul pentru un serviciu universal de bandă largă. Mm. nu cred că trebuie să luăm hotărâri majore fără a privi lucrurile în ansamblu. În concluzie, susținem uh, direcția doamnei Corola. Trebuie să alegem o uh, reglementare simplă care să fie aplicată ușor care să nu fie restrictivă, dar să permită soluții inovatoare și să susținem clar că problema va fi ținută uh, sub observație, dar trebuie să le acordăm piețelor timp să ia măsuri și să nu intervenim prematur. Noi operatori pot să accelereze uh, schimbările de pe piață. Trebuie să permitem pieței să evolueze și apoi, dacă exist, nu există concurență, trebuie să intervenim. Dar să nu trebuiască să, să uh, inițiem mereu reglementări la nivel european. Nu este sarcina noastră. dar uh, din cauza incapacității operatorilor de a evolua, suntem nevoiți să o facem. Nu cred că vrem să avem și uh, pachetele de roaming 5, 6 și așa mai departe. Am terminat cu raportul din umbră, doamna Charla Mosa. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră că în principiu nu ar trebui să impunem noi prețuri aici la Parlamentul European. Piața ar trebui să facă acest lucru, dar din păcate nu am în momentul de față încredere în piețe. Asta e problema aici și de aceea trebuie să intervenim noi. Cred că a avut suficient timp până acum. Eu am devenit membru al Parlamentului în 2006, când am discutat primul regulament uh, referitor la roaming și am spus același lucru atunci trebuie să le lăsăm timp la dispoziție. Și acum, iarăși, vrem să le dăm până în 2015? N-au făcut nimic până acum. Nu, trebuie să fim fermi în intervenția noastră și cred că, într-adevăr, trebuie să facem ceva și în materie de prețuri com, propunerea comisiei mi se pare că ar avea praguri prea ridicate, la fel și propunerile domnului Cohola mi se par prea ridicate. Sunt de acord cu Cristian să se pune un nivel pentru vânzarea angro, un nivel redus și sprijin această inițiativă. În principiu, cred că trebuie să avem un preț, același preț național european pe întreg teritoriul european, n-ar trebui să fie nicio diferență, însă nu suntem acolo acum. Trebuie să stabilim un preț redus pentru transferul de date Angro. Am discutat asta și cu câțiva lobbyiști, reprezentanții a industriei chiar. Unii dintre ei, nu toți, dar unii spun că se poate, într-adevăr, pune o limită de 10 euro, cum propunea și Cristian. Ei vor face profit. Își dau seama că dacă prețul scade, atunci consumatorii nu o să mai ezită să folosească serviciul respectiv și nici uh, firmele nu o să impună restricții în materie de utilizare a telefonului de către personalul lor. Deci nu o să câștige uh, neapărat pe gigabyte, o să câștige prin creșterea volumului de activitate. Sunt de acord că trebuie să ne mișcăm repede. Sperăm chiar sub președinția daneză să avem ceva însă aș vrea să văd că Parlamentul rămâne vocea puternică aici care să spună că prețurile trebuie să fie coborâte și să nu mai lase la atitudinea Consiliului apărarea consumatorilor. Dacă nu reducem pragul propus de noi, atunci Consiliul o să vină și o să spună că nu e nevoie de un preț mai mic, și ca membru al Parlamentului vă spun că noi trebuie să impunem acest preț redus pentru consumatori și pentru IMM-uri. De aceea sprijin pe, pe Cristian în propunerea sa și cred că acest preț de vânzare a volumelor de date trebuie să fie redus în interesul utilizatorului final. Și o ultimă observație Cred că IMCO trebuie să joace un rol, rol central din acest punct de vedere, să asigurăm un preț cât mai bun pentru consumator. În prezent, propunerea doamnei Crocola trece peste prețul propus de ITRE. Sigur, nu o să concurăm aici noi între noi, în Parlament, cu propunerile de prețuri, însă există posibilitatea de a impune un preț redus fără a afecta în mod negativ operatorii. Și dacă facem acest lucru, am făcut ceva bun și pentru consumatori. Doamna Tân, mulțumesc foarte mult. Și eu, desigur, aș prefera ca firmele să-și reducă singure prețurile și să-și dea seama că în ultimă instanță nu au decât de profitat, pentru că atunci nu ne mai oprim funcțiunea data roaming când plecăm din țară. Volumul de trafic ar crește. Sincer, nu, nu, nu înțeleg de ce nu fac asta singur. Cine călătorește își dezactivează funcțiunea data roaming, cum trece frontiera. Rezultatul e negativ pentru întreaga piață internă pentru că nu putem profita de pe urma multor servicii care se oferă. Compararea prețurilor, verificarea achiziționarea de bilete și în materie de securitate. Probabil vă aduceți aminte când a fost o pană de curent aici la Parlament și a trebuit să părăsim clădirea și când eram afară a venit domnul Rati și a spus că a trebuit să verificăm pe internet să vedem când va fi disponibil Parlamentul și am spus că uh, computerele noastre sunt la etajul 14, dar a spus aveți telefoanele inteligente. Era adevărat, dar telefoanele noastre inteligente în materie de data roaming nu erau activate. Deci, iată, și din punct de vedere al siguranței personale, prețul ăsta mare este un dezavantaj. Se pare că nu există concurență între firme pe piață și acestea nu sunt gata să reducă prețurile în mod natural, atunci trebuie să le forțăm să facă acest lucru. De ani de zile ni se spune că oh, o oh, să dea faliment dacă impunem uh, plafoane de preț. Asta auzim tot timpul, se impun astfel de plafoane și nimeni nu de faliment, ai impresia că funcționează chiar foarte bine și prosperă. Interesant e însă faptul că și firmele însă ne spun că practică diferite tarife în diferite țări și acestea depind de puterea de cumpărare a cetățenilor din țările respective, de cât pot plăti. Dar și în cele mai sărace țări, unde prețurile sunt minime, și acolo fac profit și își permit să funcționeze foarte bine. Deci este loc de manevră aici și aceste prețuri pot fi coborâte foarte mult. Mă tem că, în ciuda faptului că o astfel de abordare contrazice perspectiva mea asupra pieței. Cred că totuși va trebui să luăm măsuri drastice pentru a reduce prețurile, ceea ce va fi în ultimă instanță bine și pentru operator, pentru că o să folosim internetul mai mult, va fi bine pentru consumatori, va fi bine pentru piața internă, pentru că o să profităm de pe urma serviciilor oferite, va fi bine din punct de vedere al siguranței și atât. Domnul Corea de Campos. Mulțumesc, Malcolm. Tir de un dat de fapt. Muitos de nós tivemos. Eu voi pleca de la un fapt. Mulți dintre noi, acum vreo două luni, au participat la audierea Comisiei eh, I3, când ni s-a spus că actualele tarife de roaming uh, Uh, reprezintă costul de plecare înmulțit cu un factor uh, important, 5, 10, o informație care i-a scandalizat pe mulți din cei prezenți și uh, am întrebat de ce s-a ajuns la această situație, de ce după primul val de uh, reduceri, nu s-a căutat să se reducă. Și mi s-a răspuns cu argumentele obișnuite de piață, spunând că tarifele sunt foarte ridicate sau rămân foarte ridicate pentru a se încuraja eh, accesul altor operatori pe piață, dar este lipsit de fundament economic, pentru că ne găsim într-o situație de oligopol natural. Eh, nu se găsește niciun operator Uh, care să fie dispus să reducă acest preț uh, uh, fixat de comisie încă foarte confortabil. Pe de altă parte, se spune că există deja concurență din cauza informațiilor pe care le primim când trecem dintr-o țară în alta și suntem informații privința tarifelor. Aș vrea să știu câți dintre consumatorii reali își schimbă operatorul numai din cauza că primesc această informație. Poate că într-un moment în care coboară din avion și uh, se duc să-și recupereze bagajul sau să caute un uh, mijloc de transport care să-i ducă în oraș, nu au timp să facă asta. Mi se pare cu tot respectul că această informație ne induce în eroare doamna deputat Corula cu dorința sa de a extinde informarea, mi se pare, mi se pare o abordare justă, dar și propunerea domnului Tarabella care cere un mecanism de o, o anumită natură care să ducă la o mai mare reducere a plafoanelor, o, al doilea val de reduceri, mi se pare uh, că trebuie susținut. Nu trebuie să facem nimic, ci să punem în practică propunerile mai vechi. În felul acesta vom face, vom face alegătorilor noștri un serviciu imens. Vă mai amintesc că printre informațiile pe care le furnizăm care ne sunt furnizate pentru a uh, demonstra utilitatea pieței interne este și roaming-ul. revoluția care a avut uh, loc cu prima aplicare a uh, prețurilor maximale. Deci să nu ezităm să facem o a doua revoluție. Mulțumesc tuturor pentru contribuții. Cer reprezent reprezentantei eh, comisiei să facă observații sau comentarii. Doamna Nibler, dacă dorește să intervină, poate interveni. Apoi, eh, eh, raportoare are ultimul cuvânt. Vă invit să fiți succinți. Mulțumesc, domnule președinte și pentru mine roamingul este o temă preferată, nu fiindcă nu aș avea posibilitatea de a alege, dar e un aspect foarte important al pieței unice. Aș dori să fac o serie de observații, relund uh, o serie de observații făcute deja. Doamna Corhola, în uh, prezentarea dumneei, a făcut un comentariu important și a spus că propunerea Comisiei conține un pachet de măsuri structurale mm, care țintesc să introducă o mai mare concurență pe piață, furnizând în același timp mai multă uh, securitate consumatorilor. nu putem totuși să uh, uh, uh împărțim aceste măsuri dacă vrem să introducem concurența pe piața roamingului, ceea ce reprezintă, cred, un obiectiv comun, o altă observație care se leagă de roamingul pentru date. Cum spunea și uh, domnul deputat din Suedia, aceste servicii uh, sunt tot mai importante și tot mai mulți beneficiari descarcă date în cursul călătorilor, deci este just să uh, ajungem la concluzia că uh, regulamentul nu ar trebui să intre în detaliile soluțiilor tehnice, ci cum am auzit astăzi și știam și din alte analize că există mai multe soluții tehnice la dispoziție, iar noi în regulament Uh, vom stabili doar criteriile pentru soluțiile tehnice uh, adecvate ca să nu excludem eventuale noi soluții inovatoare. Soluții care vor uh, putea ataca și tarifele înalte, mai ales pentru traficul de date care este în creștere. Va trebui să reglementăm așadar sectorul stabilind uh, limite, uh, dar soluția nu pare sustenabilă. Există soluții tehnice, există posibilitatea de a utiliza rețelele locale pentru a descărca date și noi Uh, precizăm criterii tehnice astfel încât să nu se exclude asemenea soluții, ci să fie promovată. Trebuie să ținem seama, evident, și de eficiența pe planul costurilor a diverselor soluții tehnice. E un aspect important de care trebuie să ținem seama în privința plafoanelor. Uh, repet ceea ce s-a spus de mai multe ori în această comisie, dar și în alte contexte, dacă dorim ca măsurile structurale să funcționeze, dacă dorim să existe concurență pe piață, trebuie să îi stimulăm pe noi operatori. Nu e vorba numai de se vinde servicii. E vorba, s-a spus aici de mai multor monopol, oligopol, dacă nu dorim uh, să existe această situație pe piață, trebuie să creăm stimulente, nu amenințări pe plan concurențial. De aceea e nevoie de măsuri structurale adecvate. N-aș dori să iau poziție în privința nivelului concret al plafonării prețurilor. Uh, însă există voci care susțin că acestea sunt importante, mai ales uh, la nivelul angro. Nu știu care ar fi nivelul adecvat pentru uh, în orice caz marile companii uh, au un rol fundamental dacă dorim să mărim concurența pe piață. Mai, două minute mai acordați? Da, mulțumesc. În privința concurenței. S-a vorbit mult uh, și aici la Comisia ITRE uh, și în Consiliu discuțiile se axau pe așa zisele măsuri de decuplare. Există și un alt aspect care a atras la fel de multă atenția, concurența între pachetele de tarife naționale și cele de roaming. Acesta este uh, obiectivul autentic al regulamentului de care vorbim, să se ajungă ca tarif, tarifele de roaming uh, să fie uh, cât mai apropiate de cele naționale. Ne așteptăm însă ca mulți consumatori să prefere un fel de ghișeu unic ca să nu trebuiască să treacă de la un operator la altul, deci cheia concurenței ar fi să avem prețuri cât mai aproape de prețurile naționale. Desigur, acest lucru nu se poate realiza uh, imediat pentru că uh, prețurile globale depășesc prețurile naționale, dar situația nu va dura pe termen mediu și lung. Ideea ar fi să existe un plafon uh, o plafonare a tarifelor de circa 10 euro pe gigabyte, care ar putea să faciliteze concurența între operatorii existenți. Aceștia ar putea să furnizeze pachete de servicii naționale și de roaming la același tarif. Propunerea domnului Armstrong ar avea și alt efect, și anume de a împiedica uh, intrarea pe piața unor noi operatori prin această decuplare, existând un uh, plafon maxim uh, vânzarea cu amănuntul de 20 de euro pe gigabyte. Depinde ce tip de concurență preferăm. Concurență între pachete, între servicii naționale de roaming sau dorim să încurajăm o concurență în care clienții să-și poată alege diverse servicii de roaming furnizate de diversi operatori. Unii clienți sunt favorizați de un tip de concurență, alții de alt tip. Trebuie să găsim o soluție. Vă mulțumesc pentru atenție. foarte interesant. Doamna Cohra, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, mi se pare că avem un cadou de Crăciun aici, posibilitatea de a vorbi despre roaming, fiindcă este o problemă de natură politică și trebuie să precizăm Uh, diferențele între utilizatori. Dați-mi uh, uh, voie să trec la frumoasa mea limbă maternă. ideal ar fi să nu mai fie nevoie de un asemenea regulament, ci să creăm un tip de structuri care să permită prețurilor să se egalizeze la nivel național. Deci, propunerea domnului Tarabella este bună, este ușor să o sprijinim în privința domnului Kreutmann. Aș spune, vă mulțumesc că ați înțeles foarte bine logica raportului meu. Deci, pentru binele consumatorilor trebuie să existe o concurență, trebuie să ne debarasem de oligopoluri. De aceea trebuie să găsim un echilibru și să uh, Uh, găsim acest echilibru este un lucru esențial. Mulți uh, colegi s-au referit în cursul dezbaterii la lucrările altor comisii parlamentare, la lucrările altor grupuri de lucru și uh, eu mă gândesc că super ofertele la nivel național ar trebui să reflecte costurile reale, ar trebui uh, ca acest nivel să fie comparabil cu nivelul internațional. Deci trebuie ca uh, nivelul să fie asemănător, dar super promoțiile nu spun tot adevărul, nu vorbesc despre costurile reale. Și mai ales uh, veniturile obținute Uh, datorită roamingului sunt imense pentru uh, operatori și în aceste super oferte la nivel național nu se ține seama de asta. Vorbind de aici de gigabytes, de megabytes, cred că puțini utilizatori de smartphone-uri au nevoie de un volum atât de mare de date. Aceste promisiuni nu înseamnă nimic. Un gigabyte înseamnă mii, o mie de megabytes și un utilizator utilizează cam 300 pe lună în țara lui de origine. Deci, vorbim de gigabytes, vorbim de niște volume enorme de date. De aceea este de înțeles că se face publicitate pe tema asta dar nu avem de fapt nevoie de asemenea trafic. Vă mulțumesc, dezbaterea a fost foarte productivă, vom continua munca noastră, vă doresc un Crăciun fericit. Acum să, să confirmăm orarul și mai am un anunț de făcut înainte să încheiem. Termenul limită pentru amendamente este mâine la prânz. Le vom examina pe 6 februarie și vrem să votăm în aceeași zi. Vom accelera cât se poate de mult lucrurile. Trebuie să avem timp destul ca să discutăm amendamentele. Acum plănuim ca să fie finalizat la mijlocul aprilie. Aș uh, dori să menționez în numele raportorului uh, Kojusnik, care s-a dus în uh, Cehia pentru a asista la comemorarea morții lui Václav Havel, să vă spun despre rezultatul acordului pentru buget, domnul Coșnic a susținut, uh, pe scurt, am avut uh, avantaje și dezavantaje. În general, cred că e un compromis acceptabil. E vorba de alocările pentru viitorul forum pentru piața unică dar demersurile raportorilor au fost uh, fructuoase. Vă mulțumesc tuturor pentru uh, că ați participat la reuniune și aș dori să le mulțumesc interpreților pentru că au stat în plus. Aș dori să-i mulțumesc lui Joe Dan și veți vedea tot ce a făcut el ca șef de unitate pentru comisie eu sunt unul dintre cei trei președinți uh, de comisie norocoși care au beneficiat de serviciile lui. Acum cinci ani, Philip Whiteley a murit în timpul vacanței de Crăciun. Mulți am, uh, am lucrat cu el și aș dori să ne aducem aminte de el în seara aceasta. Am pregătit niște cocktailuri de sezon pentru a marca finalul acestui an plin de reușite și să îi aducem un omagiu lui Joe Dan și interpreții pot să rămână dacă doresc. Le sunt recunoscător pentru munca depusă. Vă urez un concediu uh, plăcut, uh, un an nou fericit Vă mulțumesc uh, foarte mult tuturor și abia aștept să ne revedem în ianuarie.